Okay, um, welcome everybody. Uh, we're on to... Bună dimineața tuturor! Uh, punctul numărul 9 este pe ordinea de zi. Îmi face plăcere să urez bun venit secretarul general al OCDE, domnul Angel Guria. E cea de-a doua oară că domnia sa uh, vin susește la discuții cu comisia noastră și îi mulțumesc. Sunt convins că vom avea un schimb de opinie foarte interesant sunt multe documente foarte interesante pe care tocmai le-am dat asistentului meu ca să îmi fac spațiu în fața mea ca să pot să văd uh, documentele oficiale ale reuniunii. Mă rog, sunt convins că le vom putea discuta. Sunt convinsă, de fapt, că le vom putea discuta pe parcursul întâlnirii, dar în primul și în primul rând dau cuvântul domnului Guria pentru o cuvântare în introducere și apoi o rundă de întrebări și răspunsuri și v-aș ruga să respectăm uh, pentru toate întrebările și răspunsurile un timp de 5 minute, pentru că mm, dacă nu vom schimba procedura. Dar, în fine, sunt convinsă că vom uh, reuși să fim disciplinați. Bună dimineața! Secretariatul cred că deja v-a distribuit uh, câteva documente cu informații generale în legătură cu economia mondială Vi le voi uh, prezenta în rezumat și apoi mă voi referi la economia europeană. În primul rând, criza uh, care ne-a părăsit și ne-a lăsat, din păcate, patru moșteniri importante. Una, o creștere, o rată scăzută a creșterii, sub 3% la nivel mondial, cea mai scăzută de câțiva ani încoace. Noi ne-am așteptat să găsim viteza de croazieră, ca să spun așa, cu 4%, dar n-am reușit. Suntem încă departe de asta din cauza crizei. În SUA creșterea și-a revenit, ca să spun așa, în ciuda certurilor fice și în ciuda ce numim, ceea ce numim noi sequestrării, ceea ce ne arată că economia SUA este una viguroasă. Fără această sequestrare și impactul său, cu reduceri în cheltuieli, SUA ar crește cu încă 1,1%. Deci, oricum, lucrul este mișcare, dar din cauza acestui fenomen se reduce deficitul, e sub 4%. Asta va permite Statelor Unite să recupereze uh, mai rapid, uh, mai târziu. În Japonia se prevede că se va produce o încetinire a ratei creșterii anul viitor pentru că stimulenții din, acești, din acest an nu vor mai rezista pentru că Japonia are 220 sau 230% datorie din PIB. Deci pot uh, pierde din politica monetară, dar e dificil să continue să aibă politici fiscale cu stimulente cu inflația de 2% în Japonia, imaginați-vă dacă uh, ar atinge acest scop, pe când va avea 250% din uh, datorie față de PIB. Și mulți 250% cu acești 2%. Să ne, asigurăm, să ne uh, închipuim că rata reală este 0%. Asta ar însemna că ar trebui să genereze 5% din PIB pe an doar pentru a plăti dobânzile. Asta înseamnă că datoria să nu continuă să crească, să nu continuă să crească, ar trebui să genereze un surplus de 5% în fiecare an. Deci, Japonia astăzi are un deficit de două, cam de două cifre. Deci transformarea este una enormă și efortul la fel în Europa nu prevedem redresarea sau ea este una inegală, creșterea revine, dar foarte lent în țările dincolo de zona euro, dar în zona euro însăși trecem printr-o recesiune, al doilea an de recesiune cu minus 0,4%, cu 1% revenire la anul și 1,6% în 2015, dar nimic cu care să ne lăudăm din nefericire. E prima moștenire a crizei. A doua moștenire, șomajul în creștere. Cifrele vă sunt cunoscute, să rămân neacceptabile. În medie, în OCDE, 8% șomaj, 16% șomaj în rândurile tinerilor. Asta sunt medii. În zona euro, 12% șomajul și crește și șomajul în rândul tinerilor reprezintă aproximativ 25-30% în țări cum ar fi Spania sau Italia, 35% și apoi Spania, Grecia, chiar 50-55%. Deci avem uh, șomaj uh, la nivel foarte ridicat, avem de două, trei ori uh, mai mult decât media șomajul în rândul tinerilor, avem șomaj pe termen lung, <clears throat> și apoi un al patrulea element, și anume așa, numite, așa numitele niți, adică nu în educație, ocupare sau formare. Iată, ce elemente negative care afectează ocuparea. Care ar fi cea de-a treia moștenire a crizei? Uh, o inegalitate a veniturilor care este în creștere ce, ce se înțelege prin asta? De fiecare, de câte ori este venitul celor mai mici, 10%, față de cele mai mari, 10%, de 9 ori mai mic. Și ce dacă? Păi cum și ce dacă? Uh, acum o generație era vorba de 6-7 ori. Asta înseamnă că au crescut inegalitățile cu aproximativ 30%. Problema e că ele creșteau și înaintea uh, crizei, dar au fost exacerbate de criză. În SUA e vorba de 14 ori mai mult, în Mexic, țara mea, e de 20, 25 de ori mai mult, Brazilia 50, însă uh, asta nu e o consolare. Problema e că tendința este negativă și este în creștere. Și, practic, nicio țară nu se poate salva. Cea de-a patra moștenire scade încrederea publicului în guverne. Tocmai am publicat uh, un document în legătură cu nivelul de trai și un alt document, uh, guvernanța dintr-o privire. Mă rog, putem să vă frânzăm copii dacă vă doriți, uh, dar aceste documente arată că ceea ce spuneam mai înainte, scade încrederea în ce? în orice, în președinți, în prim-ministri, în ministri, în partide politice, în sistemul multipartid, în Parlament, în organizațiile internaționale, publicul nu mai are încredere în nimic, în, în nimic din ceea ce am construit noi într-o sută de ani. Oamenii devin cinici, nu mai cred în noi, nu consideră că noi putem să le rezolvăm problemele. Asta e ceea ce se întâmplă. Deci asta e contextul. Cu asta ne-a lăsat criza. Și care ar fi diagnosticul economiei din ziua de azi? Mă rog, în engleză americană e o expresie care spune că e pe butuci. În fine, este o metaforă auto, nu știu dacă mașinile din uh, SUA sunt la fel cu cei din Europa, deci nu funcționăm la viteza maximă, departe de asta. Pe ce motor ne bazăm? Pe comerț, investiții, credit și țările BRICS. Dar ce se întâmplă cu aceste patru roți ale noastre? Comerțul crește cu aproximativ 2%, puțin sub 3%. Deci o creștere foarte scăzută, ar trebui să fie 5-6%. Și iată câte probleme au Statele Unite cu negocierile comerciale, nici nu pot să se pună de acord în legătură cu facilitarea uh, transfrontalieră uh, comerțului. Ce să mai vorbim de negocierea unei noi runde? Trebuie să spun că e foarte important acordul transatlantic. Lumea are nevoie de o injecție, de un stimulant. Deci, nu, motorul nu funcționează așa cum ar trebui să fie. Cum, deci comerțul nu funcționează. Apoi, ce, ce cu investițiile? Investițiile cresc cu 1,7%, ar trebui să crească cu 3-4%. SUA e la 1,5%, punctul cel mai scăzut de mulți ani încoace. Dar de ce e important asta? Pentru că investițiile reprezintă creșterea de mâine. E foarte simplu și nu avem investiții. Bun. Ce eh, elemente mai trebuie să luăm în considerare? Creditele. Băncile nu doar trebuie să supraviețuiască, să recapitalizeze și să aibă un singur supraveghetor și un singur organism de, de reglementare. Trebuie și să acorde credite și nu fac asta. Creșterea medie a creditelor, acreditării în OCDE e zero. Care, ca toate mediile, ascunde faptul că în SUA și în Japonia crește, dar ă, trendul e negativ în zona euro, minus 4% mai precis. Și apoi țările BRICS, care reprezentau locomotiva Brazilia, Rusia, India, China. Dar acum locomotiva asta nu prea mai are aburi. Deci uh, nimic nu funcționează sau funcționează doar la jumătate de, jumătatea vitezei și avem aceste patru moșteniri ale crizei și atunci ce de făcut? Păi, cred că trebuie să ne gândim că trebuie să ne bazăm pe patru piloni. Odată politici structurale, politici sociale, să avem grijă de cei mai vulnerabili, creștere ecologică, verde, ecologizare, pentru că natura nu mai poate suporta ceea ce facem și ne îndreptăm spre zid, dacă continuăm așa. Și apoi, trebuie să acționăm la nivel instituțional, în al patrulea an, să facem schimbări instituționale. ce înseamnă asta? Că trebuie să acționăm în mod structural. Vă rog, sunt cuvinte mari, dar ce înseamnă? Înseamnă sistemul de educație, sistemul de inovare, sistemul competițional, sistemul de impozitare, de sănătate, flexibilitatea piața, în piața muncii, în piața produselor. Legătura dintre centrele de cercetare pentru cercetare și dezvoltare din universități, și sectorul privat uh, de piețe, decentralizare, finanțarea infrastructurii, toate astea sunt lucruri uh, pe care le putem cuprinde sub umbrela denumirii structurale și înseamnă cum vom continua să producem cunoștințe și talente de care este nevoie ca noi să rămânem competitivi. Tocmai am măsurat, după trei ani de muncă, am venit cu prima comparație a cunoștințelor. E diferit de documentul nostru PISA de acum 15 ani și vor fi uh, eliminate aceste documente PISA treptat, vor fi uh, eliminate pe 3 decembrie, o comparație între 70 de țări în domeniul educației, aceasta, de această dată e vorba de educația pentru adulți, dacă au cunoștințele necesare și talentele necesare pentru locurile lor de muncă. Și foarte interesant, am aflat tot felul de lucruri, de exemplu în Corea, forța de muncă cea mai nepregătită iese de pe piața muncii și cea mai pregătită tocmai intră pe piața muncii după două generații și în țări ca Statele Unite sau Regatul Unit Nu e nicio diferență vizibilă între cei care ies la pensie astăzi și cei care intră pe piață. Deci nu s-a îmbunătățit situația în atâția ani. Nici Spania nu stă prea bine. Deci întrebarea e următoarea. Nu e vorba doar de diplomație. E vorba de cunoștințele necesare pentru a-ți putea face treaba pe piața muncii. Deci e un element uh, foarte important. Așadar, uh, pilonul structural, pilonul social, Pentru că în orice caz și în orice situație trebuie protejați cei mai săraci, pentru că avem 2 milioane de victime ale crizei. Chiar în OCDE astăzi avem 48 de milioane de oameni care suferă de perma șomajului. Problema e că e vorba de cu 15 milioane în plus decât înaintea crizei chiar dacă tu așa a îmbunătățit situația, 15 milioane de șomeri în plus față de începutul crizei. Și în final, dați-mi voie să mai fac un comentariu în legătură cu sistemul bancar al Europei. Și apoi vom începe cu întrebările și răspunsurile. Și o remarcă finală în legătură cu impozitele. Sistemul bancar, în general, se află în reparații generale și am îmbunătățit situația pentru că de acolo au apărut problemele, de acolo a apărut criza în SUA, apoi s-a răspândit în Europa și apoi în întreaga lume. Chestiunea e că întâi a început în Statele Unite și atunci ei au început întâi cu reparațiile și au luat decizii foarte importante, rapide, pentru că e doar o singură țară, deci a fost mai ușor. Noi suntem în întârziere. Noi în Europa suntem întârziere, încă mai avem nevoie de recapitalizarea multor bănci mari din sistem și eu sper că testele acestea de rezistență care acum uh, sunt demarate de către BCE mm, își vor face treaba într-adevăr. Și de ce spun asta? Pentru că e a treia oară când se face acest lucru. Prima dată nu s-a întâmplat nimic, a doua oară ne-am gândit la valoarea, valorile din uh, portofoliile bancare datorii suverane, a fost o întreagă dezbatere. A treia oară trebuie într-adevăr să dea rezultate cu multă transparență, să fie teste dure, serioase, ca să aibă și rezultate credibile. După cum știți, noi de la OCDE uh, ne-am dorit și am cerut o separare, nu neapărat juridică, dar, în fine, să există o claritate, deci o separație între activitățile comerciale și cele de creditare ale băcilor ca să nu avem acest mix pervers care a cauzat criza și o uh, rată de 5% ă, mai mare decât ar îngădui regulile Basel 3 ă, de leverage și apoi o parte a ă, pierderii încrederii pe care am menționat-o vine din faptul că omul de pe stradă vede că uh, bogații își mută banii în paradisuri fiscale și multinaționale nu plătesc impozite. De aceea, clasa mijlocie, IMM-urile, companiile care n-au activități internaționale, pe umerii lor stă povara eh, impozitării. La G8 și la G20, mai ales la G20, eh, s-a dat un mandat eh, pentru OCDE ca să facem ceva ca să uh, avem o, un schimb automat de informații fiscale. Astăzi 120 de țări fac simplu de informații la cerere. Asta, asta e astăzi standardul OCDE și trebuie să trecem la un nivel mai înalt, mai ambițios și mai modern, mai eficient, cu standardele acestea de schimb automatic de informații. 60 de țări deja și-au luat angajamentele. A fost o întâlnire la Jakarta, 60-62 de țări în următoarele luni uh, vor mai fi 56 de țări care se vor angaja, deci vom avea acest schimb automat de informații până la sfârșitul anului viitor, cred. Însă, cel mai important și cel mai dificil și cel mai complicat e următorul lucru. Schimbul automat de informații înseamnă că noi aplicăm țările locale, țările care spun că oamenii trebuie să plătească impozite și taxe. Proiectul BEPS, cu schimbarea profitului și eroziunea bazei. De ce s-a întâmplat asta? Pentru că din 60, de 60-70 de ani, de când cu Liga Națiunilor, ne-am îngrijorat foarte mult uh, ca să evităm dubla impozitare. Am făcut tot ca să evităm dubla impozitare și am reușit. Am creat dubla neimpozitare. Multinaționale nu plătesc uh, nicăieri pe lumea asta uh, taxe și impozite și acum pentru prima oară fiecare membru al G20, fie că e vorba de China, Mexic, Statele Unite, Marea Britanie, Germania, nu contează, se aliniază la o singură temă comună, că au nevoie de bani. Cum noi am primit mandat să încercăm într-adevăr să schimbăm regulile impozitării la nivel internațional. La ultima întâlnire G20 de la Sankt Petersburg, președintele Putin, gazda întâlnirii, a spus că potențial e cea mai revoluționară reformă în domeniul impozitării internaționale în ultimul secol. Deci vreau să închei cu ideea asta, că e ceva la care lucrăm că e una din uh, chestiunile încă nerezolvate. Mă voi opri aici și acum aștept uh, <laughs> întrebări uh, sau obiecții <laughs> violente de drept. Pages of your notes. Mulțumesc, dar sunt convinsă că n-ai citit toate, tot ce scria pe notițele uh, tale, dar sigur că ți se vor pune întrebări, asta însemnând că uh, vei putea în continuare să-ți folosești notițele. Sigur că suntem foarte activi pe probleme fiscale în comisia noastră, tocmai ai spus că s-a remarcat uh, că nu se plătesc uh, taxe nici în Uniunea Europeană, nu doar în alte țări. și ar trebui să facem presiune la adresa guvernelor să acționeze în domenii unde noi, ca parlamentari, uh, poate nu pe durata întregului mandat, dar și în fostele legislaturi și raportul meu despre frauda fiscală, oricum am făcut uh, uh multe presiuni. Bun, acum prima întrebare din partea PPE Domnul Salva Videgain. Mulțumesc, doamna președinte. Dați-mi voi să vorbesc în uh, spaniolă, care e și limba dumneavoastră, stimate domnule secretar general. Sunt foarte de acord cu tot ceea ce a spus aici. Mi-ar uh, plăcea să mă concentrez asupra chestiunii legate de credit. Dumneavoastră a spus că creșterea medie în țările OCD a fost zero. 1% a fost creșterea Uniunea Europeană și Spania, Spania minus 4, Spania minus 20%, minus 50% de la începerea crizei. Începem să vedem totuși lumina de la capătul tunelului. Însă, pentru a consolida această redresare, sunt foarte de acord cu dumneavoastră, trebuie să existe credite. Nu s-a spus că există un fel de secet a creditului care uh, dăunează recuperarea spaniolă și sunt foarte de acord cu ce a spus. Dar întrebarea mea este următoarea. Ce putem să facem ca să există creditarea? Ce credeți dumneavoastră că ar putea face Banca Europeană de Investiții ca să ajute activitatea de creditare? Eh, ce ar putea să facă mai mult de până acum Banca Centrală Europeană ca să ajute creditarea? Asta în legătură cu credit. Și în legătură cu acordul cu SUA, TTIP, mm, la fel, sunt foarte de acord cu dumneavoastră. Sper că unii de aici din Europa își vor da seama de pericolul de a amesteca spionajul cu comerțul și consecințele nefaste care ar putea exista chiar pentru europeni dintr-un astfel de amestec. Deci noi am apărat și apărăm în continuare cu uh, entuziasm acest acord și sper că și noastră îl veți, îl veți apăra. Mulțumesc, domnule, secretar general, mulțumesc, doamnă președintă. Eh, quisiera agradecerle el comentario. Da, vreau să vă mulțumesc pentru comentarii și pe altă parte să vă spun următoarele. Creditul va crește și va exista creditare atunci când se vor recapitaliza băncile, însă la fel și atunci când se va încheia procesul Uniunii Bancare. Atunci când se va defini exact cine va reglementa activitatea băncilor, cine le va supraveghea și cum se va trata cazul în care o bancă dă faliment Însă, la fel, să presupunem că o bancă nu dă faliment, dar are nevoie de capital. Și atunci, în acest moment, e dificil să găsim acest capital. Cine va capitaliza banca? Deși doar pe perioade scurte de timp. Ei bine, guvernele sunt dispuse să o facă. Sau va exista un mecanism central unde va fi un efort partajat. Definițiile astea trebuie să se facă cât mai rapid posibil ca să se normalizeze creditarea Creditarea nu s-a normalizat, deja sunt mai puține bănci în pericol, însă nu s-a normalizat activitatea de creditare și asta, până la urmă, e uh, ținta noastră. Să, se, să încheiem aceste eforturi. Banca Centrală Europeană a facilitat lichiditatea și uh, o face și în continuare, dar de fiecare dată e nevoie din ce în ce mai puțin de serviciile sale, ceea ce e un semnal bun, semnal de normalitate. Totuși, important e să se încheie întreaga această activitate de clădire a aparatului uh, instituțional european ca băncile să aibă semnale clare în legătură cu drumul de urmat și să se dedice la ceea ce trebuie să facă ele, să împrumute bani. Și apoi acordul comercial cu SUA. Păi, uitați, uh, există o problemă care ține de comerț, însă ce se întâmplă, cu, uh, crește, crește inegalitatea, șomajul, uh, uh, nu sunt locuri de muncă, e perfect pentru a se instaura protecționismul, care, iată, din nou își arată fața hâdă din ce în ce mai mult și care ne amenință, ne amenință că, că se va întoarce și protecționismul, vorbe de protecționismul comercial, de investiții, de curs de schimb, uh, pentru că acum, iată, unii se joacă cu cursul de schimb și atunci ce se întâmplă? Trebuie să luptăm continuare împotriva protecționismului cu toate instrumentele pe care le avem la dispoziție, pentru că e pernicios, pentru că afectează recuperarea, redresarea și, în plus, pentru că e un joc al celor mai puternici întotdeauna. Și, pe de altă parte, dacă am, ar fi să avem succes pentru că negocierile multilaterale au eșuat. Dacă trecem la nivel regional, dar în acest caz cu 50% din PIB-ul mondial, 30% din schimburile comerciale mondiale, 20% din investițiile mondiale, toată Europa și Statele Unite, asta ar putea constitui o piatră de temelie pentru a putea să construim un aparat și să recuperăm, să redresăm uh, aparatul comercial al lumii. Oricum, cu TTP la nivelul Pacificului, cu Alianța Pacificului, uh, în America Latină, între Mexic, Columbia, Peru, Chile, Java, Costa Rica și așa mai departe, toate țările care astăzi deja sunt membrele OCDE sau vor adera la OCDE, deci există aceste mecanisme. Deci eu ar spune, haide să susținem acest faimos CTP pentru că mm, lumea are mare nevoie de el și va fi în beneficiul zilnic al tuturor europenilor și, bineînțeles, al tuturor americanilor. Uh, Muchas gracias, eh, secretario general, por su respuesta. Mulțumesc, domnule secretar general, pentru răspuns, dar ați putea să fiți și mai specific noastră, considerați că BCE sau BEI ar putea face mai multe pentru a susține creditarea, mai ales pentru IMM-uri? Bun, deci a spus foarte bine ce s-a făcut, dar credeți că ar putea face mai mult aceste două entități? Răspuns, BEI deja face acest lucru. Banca Europeană pentru Investiții lucrează în fiecare zi, zi de zi, împrumută mai mulți bani decât Banca Mondială și decât toate băncile regionale împreună și are linii pentru IMM-uri. Însă nu împrumută direct către ele, ci o face prin împrumutul către alte instituții uh, financiare. Bănci de diverse tipuri. Bun. Problema băncii centrale europene e că nu este o bancă centrală convențională, normală. E o bancă a 18 state și Banca Centrală Europeană a funcționat foarte bine atunci când au lipsit lichiditățile în sistemul bancar. Însă nu are azi autoritatea pentru a dirija creditele. Autoritatea asta își are originea în instituțiile naționale și de asemenea în faptul că trebuie să există condiții obiective în economiile statelor membre pentru a se întâmpla asta și, bun, asta nu e vorba de băncile centrale, ci ministerele și guvernele de resort pentru a Uh, stimula creditele pentru imm în unele cazuri vor trebui să participe și la asumarea de riscuri, să ajute băncile, guvernele să suporte riscul. Dar asta nu e o activitate care ține de BCE. <coughs> Thank you very much. Uh... Vă mulțumim. În numele SND, Elisa Ferreira. Obrigada. Vou falar português. <laughs> Fantástico. <laughs> Muito obrigada por estar entre nós. Mulțumesc pentru prezență. Stimate domnule secretar general, aș avea trei întrebări către dumneavoastră. Prima întrebare se referă la zona euro. Spre deosebire de Statele Unite, zona euro nu își revine încă din, uh, de pe urma crizei. Avem o monedă unică și o experiență unică la nivel mondial în acest sens. Care este analiza noastră? Aveți unele recomandări? Ce am putea învăța în urma acestei crize, astfel încât zona euro să funcționeze mai bine? Bineînțeles, au fost abordate deja câteva puncte. Era vorba de competențele băncii centrale europene, Poate că oare asta ar putea fi, uh, aceste competențe ar putea fi extinse pentru a controla bugetul? Ce poate învăța Europa din această criză cu ajutorul OCDE? A doua întrebare. Domeniul fiscal este unul dintre punctele în care munca OCDE este foarte importantă. <coughs> Dacă nu punem capăt uh, evaziunii fiscale, niciun politician nu va mai avea legitimitatea de a veni în fața contribuabilor să le ceară uh, măsurile, acordul pentru aceste măsuri de austeritate. Care sunt opțiunile pe care le avem pentru a uh, pune capăt acestei uh, evaziuni fiscale? Suntem într-o perioadă a crizei Uh, și asta ne-a arătat că depindem cu toții unii de alții. Până când mai putem menține aceleași instituții la nivel internațional? Nu ar fi momentul să uh, reanalizăm aceste instituții internaționale astfel încât să avem reglementări mai uh, armonizate? În ceea ce privește zona euro, m-am referit la probleme structurale. Am, avem acum uh, rata, rate ale dobânzii care sunt aproape la zero profităm de concurență, avem o capacitate fiscală aproape epuizată. în urma eforturilor făcute pentru a ieși din criză și din recesiune, acum încercăm să uh, scădem deficitele, să ne reducem din datorii. Nu avem posibilitățile pentru o expansiune. Problema este, după cum spuneam, în primul rând structurală, apoi este o chestiune socială, una ecologică, și așa mai departe. Structurală. Vorbeam despre educație, inovație. Și am vorbit și despre competențe, mai multe competențe. Am vorbit și de dereglementare sau o mai bună reglementare. M-am referit și la problema sistemelor fiscale în ziua de astăzi, uh, forța de muncă este foarte puternic taxată și capitalul. ar trebui să taxăm mai puțin capitalul, să avem mai multe taxe pe consum, taxe ecologice, taxe pe proprietate. Sunt, efecte, sunt taxe care au mai puține efecte asupra pieței decât o taxare a muncii. Nu putem să permitem ca munca să fie atât de uh, scumpă. Mult, statele europene care nu o duc bine sunt exact cel și care au un șomaj mare sunt exact cele care taxează cel mai mult forța de muncă și nu este logic. Pe de o parte vrem locuri de muncă, pe de, o parte, pe de altă parte taxăm tocmai aceste locuri de muncă. BCE are o rată a dobânzii destul de scăzută, mai scăzută decât atât. Eu cred că Banca Centrală Europeană are o anumită flexibilitate, nu este uh, precum uh, uh, Rezerva Federală, care poate prelua da, datoria Statelor Unite sau ca cea din Japonia. Aici sunt 18 state, iar uh, BCE poate să ajute prin o oarecare stabilizare a ratei dobânzii, dar nu poate să achiziționeze dobânzi. V-ați mai referit la evaziunea fiscală. În orice caz, ar trebui să luptăm împotriva acestui fenomen. Ați vorbit apoi despre uh, infrastructura uh, in, instituțiilor internaționale cred că nu este suficientă. La nivel G8 nu este suficient. G20, da, este o arhitectură mai degrabă funcțională. Mai mm, organizații uh, mai moderne decât cele de la Bretton Woods. Chiar și o organizație precum OCDE-ul trebuie să se adapteze și să se modernizeze indiferent de statele care sunt membru cu drepturi de pline sau informal. Mulțumesc. Îmi cer scuze că v-am uh, zorit, dar dacă trecem dincolo de sloturile noastre de 5 minute, ceilalți nu vor mai putea adresa întrebări. Este rândul celor de la ALDE uh, și par să fiu eu uh, cea care îi reprezintă. Deci voi interveni eu. Aș dori să mulțumesc uh, OCDE pentru munca depusă în uh, domeniul uh, taxelor și în ceea ce privește prețurile. Avem directiva referitoare la raportarea non nefinanciară și am, am împrumutat, să spun așa, o mare, fără pic de rușine, propunerile dumneavoastră în acest raport referitor la, inclusiv la raportarea de la țară la țară. Majoritatea comisiei este de partea mea. Ne temem că uh, Comisia de Afaceri Juridice nu va avea aceeași poziție puternică. Ni se spune de multe ori că n-ar trebui să um, aplicăm numai ce spuneți dumneavoastră, dar cineva trebuie să fie lider. În ceea ce privește transparența, avem această poveste care se tot repetă referitoare la companiile care se plâng că transparența publică este transparența numai față de autorități uh, de taxare. Mm, și noi spunem că dacă scriem asta în legislație, încurajăm uh, ca jurisdicțiile să publice, să spună că uh, este infracțiune să publici, de fapt. Deci noi considerăm, aș vrea să știu care este poziția dumneavoastră. Um, sunt, avem o justificare să rămânem ferm pe poziție? Vă mulțumesc foarte mult. BEPS a fost una dintre acțiunile cele mai aventuroase pe care le-am uh, luat. Și mulți au spus, da, va fi atât de greu, dar tocmai de asta este atât de uh, promițător. După cum spuneam, schimbul automat de informații. Vom elimina paradisurile fiscale. Să nu mai existe un loc în care să te poți ascunde. Dar asta este pentru persoane. Asta înseamnă că aplicăm legea. Legea care spune plătește-ți taxele. Aici am creat un set de taxe care fac să fie legal, o, un set de legi, mă scuzați, un set de legi care fac posibil să nu plătești taxe. Deci trebuie să schimbăm legile și trebuie să schimbăm legile în toate statele afectate, astfel încât să existe un minim de abordare omogenă. Nu înseamnă că rata, fiscal, rata de taxare trebuie să fie aceeași. Fiecare țară va putea să decide singură cât vrea să-și uh, taxeze cetățenii. Însă, trebuie să ne asigurăm că există informație, că nu există niciun locșor în care să te poți ascunde și apoi să ne asigurăm că dacă o țară produce ceva pe, teritor- pe teritoriul tău, produce bani pe teritoriul tău, și generează bunăstare pe teritoriul tău, ceea ce este foarte bine pentru că creează locuri de muncă, muncă dar ar trebui să plătească și taxe. V-ați referit și la o chestiune uh, foarte specifică. La OCDE, în Comisia pentru Taxare uh, și la G20, asta include China, India, Brazilia, lucrăm la un set de reguli și de propuneri pe care le vom uh, publica în aproximativ 18 luni. V-aș încuraja și dacă îmi permiteți, le voi spune și lor să vină să discute cu dumneavoastră. Așadar, când analizați un, oareca, un oarecare formulări pe care doriți să le uh, Uh, să le introduceți în legislație, să vă consultați cu noi astfel încât să avem formulări similare. Nu putem să avem uh, standarde diferite, pentru că de fiecare dată standardul mai scăzut îi va acoperi pe cei care nu vor să plătească taxele. Dar putem să stabilim un standard minim pe care să ne bazăm după aceea toți eforturile. Avem nevoie de, de sprijinul dumneavoastră politic pentru asta. Va fi critic. Transparență, publicare, toate acestea sunt uh, foarte importante și cred că este o scuză foarte slabă uh, când unele țări spun că publicarea unor informații este o infracțiune. Nu cred că este un argument. Transparența ar trebui să fie regula, norma și face parte din ceea ce încercăm să facem cu acest BEPS. costurile. Dar în, în ceea ce privește tehnologia inter, informației, câți uh, Google avem, câți Apple, câți uh, Starbucks. Există numai unii singuri și atunci cum îi, cum îi taxăm? Unde se află uh, drepturile de proprietate intelectuală? Care este naționalitatea? Unde lucrezi? Este în eter. Cum abordezi această uh, prezență a tehnologiei în uh, lumea afacerilor și cum o taxezi. Acestea sunt lucrurile la care lucrăm, pe care încercăm să le facem și, sincer, avem nevoie de orice ajutor putem primi, la fel ca și dumneavoastră. Deci haideți să ne, aliniem, să ne aliem. Mulțumesc! Încercăm întâi să ne dăm seama de legislația referitoare la cum să colectăm taxele, dar, bineînțeles, vom încerca să ne asigurăm că toată lumea este pe picior de egalitate și că nu un picior uh, este mai lung decât altul. Din partea ECR, dorește cineva să pună o întrebare? Dirk. Mulțumesc, doamnă președinte, și îi mulțumesc domnului Guria pentru introducerea foarte optimistă. În uh, raportul nostru economic publicat săptămâna trecută, vorbiți despre faptul că politica monetară de expansiune a Statelor Unite ar trebui să continue și apoi să se oprească pentru a pune capăt incontinenței monetare a Statelor Unite. Din potrivă, politica monetară a Uniunii Europene, Europeane trebuie să fie mai expansionistă dacă um, inflația continuă să crească. Deci, practic, Statele Unite trebuie să Uh, printeze, să imprime mai puțin bani, UE mai mulți. Dumneavoastră uh, proveniți din Partidul Revoluționar din Mexic și mi se pare foarte amuzant acest lucru pentru că este echivalentul PPE-ului. Deci cunoașteți uh, uh, schimbările instituționale. acțiunile propuse de dumneavoastră vor avea mari uh, efecte și asupra Uniunii Europene, costuri uh, crescute uh, pentru creditare și așa mai departe. Deci cum va, vor afecta acțiunile Statelor Unite, mai ales zona euro? Motivul pentru care recomandăm abordări diferențiate la politica monetară uh, este că regiunile economice se află în etape diferite. Statele Unite au început într-un mod foarte agresiv să se uh, deplaseze înspre uh, rate ale dobânzii foarte scăzute și când n-au mai avut uh, loc, au început să ia alte măsuri. Ce înseamnă asta de fapt? Banca Centrală cumpără datoria statului respectiv pentru a reduce rata dobânzii și nu numai asta, reduce pe termen scurt, dar a început și să facă alte tipuri de operațiuni și anume să cumpere credite pe termen mai lung și ipoteci, astfel încât să păstreze ratele dobânzii scăzute pe termen mediu Uh, n-aș spune chiar lung, dar uh, pe 2-3 ani. Ar trebui să mulțumim uh, băncilor centrale pentru că după aceea Banca Angliei a urmat aceeași strategie și acum Japonia. Au permis crizei să fie mai puțin gravă prin aceste rate ale dobânzii menținute la un nivel cât se poate de scăzut, uneori chiar, chiar într-un mod artificial. Însă, Banca Federală nu poate să continue să își pună un trilion de dolari pe balanța comercială în fiecare zi. Uh, și asta a fost în plus pentru că era o situație excepțională. Dacă această situație excepțională dispare, Banca Federală va spune că va reduce încet încet uh, aceste fonduri. Asta înseamnă că se vor, ar, se vor opri? Nu, vor reduce. În loc de 85 de miliarde pe lună, vor spune 80, 75, 70, 60. E ca atunci când spun ce vești bune, îți iau cortizonul. Și asta e o veste bună, pentru că înseamnă că situația se normalizează. Dar apoi, în loc să spui Mulțumesc, domnule doctor, sunt așa de fericit. Spui, nu, nu, am nevoie, am nevoie. Și apoi uh, piețele o iau razna, ratele dobânzii o iau razna și toată lumea este într-o panică totală. Acțiunile de reducere uh, a băncii federale au fost previzibile și chiar dezirabile, pentru că semnalizează normalitatea. Și normalitatea ar trebui să fie norma. Europa însă nu a ajuns la același, în același loc, în aceeași etapă. De ce? Creșterea în Europa este la, la limita pozitivului. Anul acesta va fi încă negativă, la anul poate va fi pozitivă. Deci este nevoie încă de rate ale dobânzii scăzute pentru a uh, consolida procesul de uh, redresare. Japonia. Japonia s-a luptat cu deflația timp de 15 ani. Japonia se chinuie să producă o inflație de 2%. Acum, cu mare. eforturi, sunt la 0,9%. Deci au o politică monetară foarte agresivă. Dublează um, banii uh, disponibili în 2 uh, ani vor trece la 273 de trilioane în 2 ani. De ce trebuie să facă acest lucru? De ce sprijinim asta? Pentru că au nevoie de asta. Trebuie să-și stimuleze economie. În același timp fac uh, o parte de stimulare a economiei pe, uh, pe partea fiscală, dar și fac și reforme structurale. Aș spune că este vorba de etape diferite în care aceste diferite regiuni și țări se află. Deci recomandăm, drept urmare, și politici monetare diferite în funcție de nevoi, de moment, în funcție de evoluția economiei din fiecare parte a lumii. Uh, Mulțumesc. Acum în numele verzilor, Sven Giegold. Bună dimineața, domnule Guria. În primul rând, ne bucurăm să auzim ceea ce ați spus. Vă mulțumesc uh, pentru publicațiile referitoare și ceea ce ați spus referitor la sistemul bancar european și la reducerea datoriei și uh, referitor la nevoia de separări mai puternice. Dar eu am o altă întrebare. Când uh, am, eram foarte mic când l-am întâlnit pe Jeffrey Owens pentru prima dată. Și el atunci era dispus să discute cu ONG-uri referitor la politică fiscală și cooperare fiscală. Apoi am fost cu atât mai surprins să aflu că cei care lucrau pentru el, uh, Caroline uh, Silverstein, a părăsit uh, OCDE pentru a lucra la o firmă de avocatură, apoi șefa ei, Mary Bennett, de la OCDE a plecat direct la aceeași firmă de avocatură și 20 de ani mai târziu Jeffrey Owens s-a dus și el la Ernst Young. Ernst Young se laudă cu asta foarte deschis. Și vă citesc, uh, poziția uh, anterioară a lui Jeffrey la OCDE i-au oferit o perspectivă internațională unică referitoare la politică economică și fiscală. Timp de peste 20 de ani, Jeffrey s-a ocupat de uh, departamentul OCDE al taxării. Așa se laudă Ernst Young cu uh, angajatul său. Și eu mă întreb, cineva care a adunat atâta experiență la nivel internațional, în interes public, mă întreb ce fel de mecanisme aveți pentru a vă asigura că nu se creează conflicte de interes atât de deschis, că cunoașterea acumulată la nivel public nu trece, nu poate fi pur și simplu cumpărată de către domeniul privat. Ce fel de reglementări prevedeți pentru a împiedica conflictele de interese? Mulțumesc. How do you... Este o problemă într-adevăr foarte importantă. Modul în care combinăm dreptul unei persoane după o carieră întreagă sau după mai mulți ani de experiență într-o organizație internațională sau într-o organizație publică sau într-o autoritate guvernamentală, deci dreptul lor apoi să meargă și să exploateze aceste cunoștințe în sectorul privat. Și în același timp să evitați acea, acele conflicte de interes care pot apărea. Avem uh, niște reguli și avem niște perioade uh, în care nu se pot face aceste transferuri și acestea au fost respectate. În uh, noile funcții pe care le ocupă aceste persoane continuă să ne fie foarte utile pentru că vor contribui la educarea anturajului lor în termen de um, politică a noastră. Dar permiteți-mi în primul rând să vă felicit și apoi să vă spun că regulile privind uh, conflictul de interes uh, care au devenit din ce în ce mai stricte în instituția dumneavoastră și în uh, contextul european sunt foarte interesante și au chiar un caracter exemplar și le analizăm cu atenție pentru a vedea dacă nu putem să împrumutăm idei pe care să le adoptăm și în cazul nostru. În orice caz, este o problemă permanentă. În uh, Statele Unite, secretarul uh, de la trezorerie merge uh, în sectorul bancar sau cineva de la, mm, din sectorul bancar vine și lucrează la secretariatul de trezorerie. Sau aveți reprezentanți de la Goldman Sachs care au fost invitați apoi să devină uh, secretari uh, responsabili de trezorerie. Sunt transferuri care se realizează destul de natural, acele perioade uh, de tranziție între cele două funcții sunt destul de scurte în cazul uh, Statelor Unite, dar într-adevăr sunt aspecte la care trebuie să fim foarte vigilenți și apreciez întrebarea dumneavoastră. La OCDE uh, Sigur că suntem atenți pentru că vrem să punem în aplicare ceea ce uh, spunem în teorie, dar și pentru că lucrăm cu guvernele pentru a le ajuta să lupte uh, împotriva uh, corupției și a dării de mită în tranzacțiile internaționale, în uh, politicile de achiziții publice. să realizeze toate acele operațiuni uh, din uh, sectorul achizițiilor publice de toate tipurile. Am emis niște orientări pentru Uh, corporațiile multinaționale, avem de asemenea reguli care se referă nu numai la aspectele de etică, ci și la cele de drepturile omului. După prăbușirea clădirii din uh, Bangladesh am uh, organizat o reuniune imediat la OCDE, unde am invitat și câteva dintre companii și ați văzut reacțiile, ați văzut ce au îmbunătățit ele în activitatea lor. Deci trebuie să vă spun că este un subiect important pentru noi și este important că și dumneavoastră v-ați referit la el. Suntem atenți în continuare la acest domeniu și pentru că faceți parte din Partidul Verzilor, v-aș invita să citiți conferința uh, mea care se referă la, uh, sau discursul meu care se referă la uh, emisiile zero. Domnul Gigold, uh, vă voi citi discursul dacă ne promiteți în mod solemn că veți avea reguli și mai stricte cu privire la aceste conflicte de interes domnul Guria, v-am spus că ne uităm foarte atent la regulile pe care le-ați implementat dumneavoastră aici și încercăm întotdeauna să le întărim, să le facem practici, practice, flexibile, dar mai ales transparente. Pentru că conflictele de interes trebuie să fie evitate, dar în același timp trebuie să fie evitată apariția lor. Pentru că atunci când ești o organizație internațională, apariția unui, a, a, a, aparența acestor uh, conflicte de interes uh, poate să fie foarte destructivă pentru reputație. Președinta. Trebuie să mergem mai departe. Din uh, cauza unei erori de comunicare, nu i-am dat cuvântul coordonatorului PPE la prima rundă de întrebări. Uh, voi face asta chiar acum. Este cu siguranță foarte interesat de activitatea OCDE, având în vedere că este la Paris. Domnul Gozes. Mulțumesc. O să încep cu o mică glumă. Dacă nu mă înșel, uh, sediul OCDE este la castelul Lamiueț. Se vorbește foarte mult despre OCDE. Uh, am vrea ca uh, OCDE să și acționeze, făcând un joc de cuvinte cu muet, care înseamnă mut în franceză. Este adevărat că asistăm aici la o adevărată schizofrenie, la o adevărată diferență între ceea ce se spune și ceea ce se face. În orice caz, acum câteva zile, pe 14 noiembrie 2013, ați Um, publicat raportul privind redresarea competitivității în Franța. Se propun măsuri pentru susținerea competitivității și productivității în Franța prin reforme fiscale, în primul rând. Sunt propuneri generale care rămân în termeni generali și cu această ocazie aș vrea să vă uh, rog să-mi spuneți ce părere aveți despre propunerile de revizuire a legislației fiscale făcute de primul ministru francez, spre surprinderea tuturor, inclusiv a președintelui Republicii. Se... Care sunt recomandările pe care i le-ar da OCDE-ul pentru a merge pe calea creșterii și pe calea uh, justiției? Mulțumesc! Pe 8 noiembrie ne-am întâlnit cu președintele Hollande, adică cu șase zile înainte de prezentarea acestui dosar. Raport care se numește Redresarea competitivității și face parte din seria Politici mai bune. În octombrie anul trecut am făcut același gen de raport uh, împreună cu Angela Merkel cu privire la Germania și la uh, zona euro. Domnul Coelho era și el prezent, ne-a vizitat la Chateau de la Muet și avem și un document similar pe care îl vom publica mâine pentru Grecia un raport uh, complet, un raport economic complet. Este un diagnostic scurt cel pe care îl avem în, face, în față, cel cu privire la Franța, cu niște grafice alarmante și cu niște recomandări practice pe 10, 12, 15 subiecte care sunt critice, critici critice, în ce scuse. Deci ce am spus președintelui Republicii? Cercetarea și inovația, cadrul legislativ, sectorul public mai eficient, reforma fiscalității pentru favorizarea ocupării și a investițiilor, îmbunătățirea performanțelor sistemului educativ, formarea profesională. În Franța se cheltuiesc 32 de miliarde pentru formarea profesională numai 12% din această sumă merge către cei care caută un loc de muncă. O sumă care este egală cu ceea ce se cheltuiește uh, în ceea ce privește alocațiile pentru șomaj. Deci, 32 de miliarde pentru formarea profesională este imens, deci trebuie o realocare aici poziția Franței în uh, lanțul mondial al valorilor, etc. Iată alte subiecte așadar. Deci am vorbit cu președintele Franței timp de două, trei ore uh, în prezența directoarei FMI, în prezența directorului uh, Organizației Internaționale a Muncii și a Biroului Internațional al Muncii. Este al cincilea raport pe care îl înmânez domnului Hollande. Primul Uh, l-am înmânat uh, lui Iosca Bos uh, în ziua după câștigarea alegerilor parlamentare și apoi am discutat și cu Pia Moscovici și cu domnul Sapa și revenind la discuția cu domnul Hollande, Dumnealui ne-a spus că este de acord în mare cu ceea ce spunem noi în acest raport. Uh, Vedeți, avem uh, o activitate foarte publică. Este vorba despre un adevărat dialog uh, cu țările. Am avut acest gen de discuție și cu uh, India, și cu Mexic, uh, și cu China. Este un instrument de comunicare și de dialog cu liderii din, uh, de la nivel mondial. Domnul Goze, să sperăm că nu o să piardă acest raport. Pentru că dacă i-ați mai dat încă uh, patru, nu? Ați spus, sau cinci, uh, până acum efic eficacitatea lor e destul de relativă atunci. Președinta, mulțumesc foarte mult. Acum, din partea socialiștilor și democraților, Alin Podimata. Mulțumesc foarte mult, Sharon. Nu știu dacă vorbiți și greacă, domnule Guria. Atunci voi vorbi engleză. Și mă voi întoarce la discursul dumneavoastră introductiv foarte inspirator, dar nu foarte optimist. Ați vorbit despre situația actuală din zona euro, despre creșterea la un nivel scăzut, despre șomajul ridicat, despre inegalitățile în termen de venit și despre uh, pierderea încrederii în sectorul public și, din păcate, nu se vorbește suficient despre acest al patrulea element. Al doilea punct, situația pe care ați descris-o, știți că uh, este și mai gravă în țările care fac parte din programul de ajutorare, mai ales unele dintre ele, cum este Grecia. Al șaselea an de recesiune, rată de șomaș foarte ridicată, inegalități în termen de venit foarte mari și o pierdere foarte periculoasă a încrederii în sectorul public. Înainte de a sugera măsuri de politică pentru gestionarea situației curente, cred că ar trebui să ne adresăm o întrebare elementară cu privire la această situație. Considerați că această viziune sumbră pe care ne-ați prezentat-o era inevitabilă? Era o consecință inevitabilă a deciziilor care au fost luate în gestionarea acestei crize? Uh, au existat greșeli strategice în modul în care a fost concepută această rețetă pe care am aplicat-o peste tot? Vă întreb asta pentru că este important să știm dacă am învățat ceva din greșeli, având în vedere sau presupunând că aceste greșeli au existat și oare politicile, măsurile de politică pe care le aplicăm acum mai ales în țările care fac parte din programul de ajutorare, sunt cele corecte. Adică ele își propun să crească, cre să, să, să întărească creșterea, să reducă șomajul rândul tinerilor, să rezolve problema inegalităților de venit și să recâștige încrederea în sectorul public, încrederea opiniei publice și în cele din urmă, estimați uh, că Grecia va avea o rată de creștere și mai mică față de cea estimată de comisie. Și v-aș întreba unde sau pe ce vă bazați aceste estimări. Cred că ați primit acest grafic. Îl numim uh, crocodilul. Și asta pentru că costurile forțe, cu forța de muncă, costurile unitare, sunt pentru că Grecia, Franța, Italia, Spania, Grecia și Germania vin în această ordine. Deci aceasta a fost evoluția timp de 15 ani. Nu e vorba de ceva ce s-a întâmplat ieri, da? Nu, nu, nu, nu, nu trebuie să ne ia prin surprindere. De 15 ani am avut salarii mai mari decât productivitatea. În Germania, timp de 15 ani, am avut însă productivitatea mai mare decât salariile. În, cu aceeași monedă, cu aceleași rate de dobândă și cu aceleași reguli în ultimii 12 ani. Dar, prin urmare, s-a creat o um, diferență imensă. Astea ar fi fălcile uh, acestui crocodil. Ce s-a întâmplat între timp? Spania, 10% deficit. Aveți cifrele la pagina 25. Deci, 10% uh, deficit uh, PIB în uh, balanța curentă. Italia, Spania, 10%. Și acum, unde au ajuns aceste țări? La un comportament abia, abia pozitiv sau de zero pe această parte de balanță curentă. Și crocodilul își închide progresiv fălcile. Aceste țări au o evoluție descendentă, făcând o ajustare la situație, iar Germania încetul cu încetul crește salariile și promovează uh, cererea la nivel intern. Deci încetul cu încetul ne îndreptăm cumva spre o convergență, pentru că încercați să reduceți costurile unitare cu forța de muncă, dar în același timp încercați să creșteți și productivitatea. Care este balanța curentă a Germaniei în acest caz? 7% era și 7% continuă să fie. Dar problema este că acum această balanță curentă nu mai este doar, uh, dacă vreți, pe socoteala numai a Europei, ci și pe socoteala întregii mm, lumi. În orice caz, există un mecanism de corecție a, acestui, uh, a acestei tendințe istorice care nu a fost deloc realistă și care, până la urmă, s-a dovedit a fi nedurabilă, care a condus la criză și care acum se corectează și rezultatele încep să se vadă printre alte țări, Grecia se află într-o situație de echilibru sau chiar de surplus în termeni bugetari. Deci, până la urmă, toate aceste țări ajung acum la o situație de echilibru contabil. Mulțumesc foarte mult! O să mai răspundeți la câteva întrebări și dacă nu respectați timpul, nu o să ajungeți la uh, fix la conferința de presă. Uh, nu vreau să vă limitez, însă dacă aș lua toate întrebările, ar mai trebui să stăm uh, o să mai răstăm aici, să mai rămânem aici o jumătate de oră. Nu cred însă că avem timp pentru toate întrebările, o să începem cu Werner. Mulțumesc foarte mult. Domnule secretar general, dacă crocodilul își închide fălcile, înseamnă că situația se îmbunătățește. Descrierea pe care ați făcut-o cu privire la performanțele Germaniei în termen de export sport uh, care acum a, uh, au repercusiuni nu numai asupra Europei, ci și asupra Asiei. Este o idee foarte interesantă uh, când ne gândim la dezechilibrele care continuă să existe în Europa. În ultimii ani, OCDE s-a ocupat de cifrele privind formarea profesională uh, dar Uh, nu credem că a făcut destul, pentru că, de exemplu, în Germania, cei care au uh, participat la cursuri de formare profesională uh, au găsit apoi uh, un loc de muncă sau un loc de ucenicie și credem că la nivel european sau la nivelul OCDE nu se valorizează suficient acest mod de formare, de, de, de educație vocațională. Uh, și uh, această legătură între uh, educația, formarea profesională și câmpul muncii. În, uh, Franț- în Germania, acest uh, sistem funcționează totuși bine. Credeți că se poate schimba această situație a uh, diplomelor, având în vedere rata scăzută din Germania a, a uh, șomajului în rândul tinerilor? Vom asculta toate întrebările și o să rugăm pe domnul Guria să-și uh, noteze răspunsurile unul după celălalt. Domnul uh, Wang Dong, uh, sunt coraportor uh, pentru Troica. Dacă aș spune Troicăi că salariile cresc prea mult față de productivitate, cred că aș avea niște probleme în fața lor. Acum, serios vorbind, uh, există și o altă analiză în termenii de uh, cost al forței de muncă și OCDE nu vorbește despre asta. Aceste costuri ar fi crescut nu pentru că protecția socială este prea scumpă, ci pentru că producția, cererea în aceste țări a scăzut. Deci cum vânzările de bunuri din aceste țări sunt mai mici și procentul productivitate, uh, cost al forței de muncă a scăzut. Deci problema cererii în Europa este cea care explică creșterea acestor costuri. Problema cererii și nu problema uh, ofertei. Și vă întreb, domnule Guri, ați ținut cont de acest lucru în analizele dumneavoastră? Presidenta, quizás uh, puedo hacer... Domnul Bocroș, mulțumesc, uh, doamna președinte. Poate aș, aș încerca să fa, uh, fac un, comentariu în legătură cu politica fiscală. Aici sunt importanți patru factori și joacă un rol semnificativ, nu doar deficitul, nu doar datoria publică, ci și dimensiunile sectorului fiscal și de asemenea structura acestui sector. Întrebarea mea e, care ar fi reformele cele mai importante ca să se reducă dimensiunea sectorului fiscal, mai ales în țările Europei de Sud? și ca să se îmbunătățească structura sectorului fiscal. Mulțumesc! And last, Philip. Și uh, acum ultimul, Filip. Domnule Guria, vă salut! Am uh, observație de făcut. Uh, susțin ceea ce ați spus uh, cu privire la reforma sectorului bancar, măsurile necesare în ceea ce privește evaziunea fiscală. Ați uh, pledat foarte energetic pentru acordul transatlantic, TTIP. Dar nu puteți ignora faptul că obiectivul acestui acord este de a reduce barierele netarifare. Și știți că aceste bariere netarifare uh, sunt în general uh, formate din standarde de mediu, de ocupare, de sănătate. Și nu credeți că ar exista riscul ca în momentul în care eliminăm aceste barierele tarifare să creștem presiunea uh, inegalității în societate? Președinta, bun. Acum ne întoarcem acum la, răs- la răspunsuri. În primul rând, întrebarea lui Werner. Uh, Competențele sunt cheia aici. V-aș spune, stimate domn, că nu sunt de acord cu dumneavoastră că OCDE nu valorizează formarea profesională, vocațională. Noi spunem că este foarte valoroasă. Problema este că dacă nu se încheie un ciclu, nu se poate primi o diplomă. Prin urmare, ar trebui să existe un sistem în care după un an de formare să primești o diplomă cum că ai făcut un an, sau doi, sau trei. Și această diplomă să aibă o valoare pe piața muncii. Deci ar trebui să schimbăm uh, mentalitatea. Să nu mai uh, obligăm oamenii să facă un ciclu întreg pentru a uh, primi o diplomă. Nu toată lumea poate merge la universitate, dar toată lumea poate deveni expert prin intermediul unui curs profesional, vocațional. Și pentru prima dată s-a făcut un raport comparativ în termen de competențe, la care au participat 24 de țări. Și nu vorbim numai despre educație, ci despre modul în care educația poate face în așa fel încât competențele și abilitățile cursanților să fie relevante pentru piața muncii. Care piața muncii? Nu piața muncii pentru care îi pregătim, ci piața muncii din lumea reală. De ce? Pentru că există o nepotrivire. Formăm oameni ale căror competențe nu sunt necesare. Există milioane de șomeri și mii de companii care caută competențe și nu le găsesc. Unele dintre ele chiar trebuie să importe aceste competențe pentru că nu le găsesc în interiorul Europei. Pentru noi, sistemul educațional dual este foarte important. Uh, Germania este un exemplu de succes, într-adevăr. Și această problemă culturală a relațiilor între sindicate, piața muncii, angajatori, educație, ei bine, a devenit un model despre modul în care se reacționează într-o perioadă de criză și încercăm să diseminăm aceste bune practici. Costul forței de muncă nu vine din cauza creșterii, ci din, nu vine din cauza mm, ofertei, ci din cauza cererii. Într-adevăr, dacă avem o piață deschisă și vindem bunuri, dar nimeni nu vrea să le, să le cumpere, clar că creșterea va fi afectată, dar asta nu afectează neapărat și corțul, ă, costul ă, forței de muncă. Productivitatea poate fi măsurată. Putem să vedem cât uh, se produce pe oră de lucru. Și dacă timp de 15 ani salariile au crescut mai mult decât capacitatea de producție, este clar că se pierde din competitivitate. Nu este o problemă care datează de astăzi sau de, din ultimele 18 luni, este o problemă care durează de 15 ani. De aceea cred că această observație este valabilă. Acest grafic este ca o mică istorie a economiei europene. O istorie importantă care explică ce se întâmplă astăzi și de ce astăzi sunt atâtea vești în ziare care ne complică viața. Acum, problematica sectorului public și a sectorului fiscal. Aș spune că nu toate guvernele trebuie să fie de aceleași dimensiuni, dar toate guvernele au aceleași nevoi. Și peste tot există posibilități de reducere a costurilor și mai ales de oferire a serviciilor publice într-un mod mai eficient și cu costuri mai mici. Companiile care sunt în proprietatea statului, fără a intra în aspectele sacrosante ale privatizării, pentru că e clar că acolo cuvântul cheie este transparență și un uh, teren echitabil pentru toată lumea, însă aici clar trebuie făcute eforturi în termen de fiscalitate, deci de colectarea impozitelor, dar Ceea ce contează este și modul în care sunt furnizate serviciile publice. Și v-aș da exemplu sectorului sănătății. Acolo, în aproape toate țările, cheltuielile sunt la nivelul cel mai mare. Dar în același timp acesta este sectorul care uh, și um, crește cel mai mult, pentru că uh, ne putem confrunta aici cu o problemă fiscală foarte mare, având în vedere tendința de bătrânire a populației și tendința de creștere a costurilor serviciilor de sănătate, pentru că nevoile în termen de îngrijire medicală pentru persoanele vârstnice, pentru bolnavi cronici sunt în creștere. Și atunci, să ne întrebăm dacă, în urma acestei crize, nu am putea face lucrurile mai bine. Oare se utilizează suficiente medicamente generice? Se controlează tarifele percepute de medici? Există un sistem uh, spitalicesc în care, într-adevăr, se tratează acele cazuri uh, cu adevărat grave care chiar trebuie spitalizate în loc de a trata uh, și cazuri care nu se justifică. Deci peste tot aceeași problema a calității și a costurilor. Și acest lucru se uh, aplică și în celelalte sectoare, sectorul apei, sectorul educației, sectorul infrastructurii. Trebuie peste tot să vedem care sunt bunele practici pentru a învăța și pentru a ști cum putem oferi servicii de bună calitate, dar la costuri mai reduse, pentru că astăzi cuvântul cheie peste tot este uh, constrângerea bugetară. Domnule Lambert, doar un singur lucru. Nu am spus că TTIP este uh, ceea ce ne trebuie cel mai mult. Accept că negocierile privind acest acord transatlantic sunt uh, destul de complicate, dar tocmai din motivul pe care l-ați menționat și dumneavoastră, există niște aspecte cu caracter netarifar. Însă, astăzi, tarifele nici nu mai contează, pentru că sunt la 2%, 4% și modul vechi de negociere era următorul voi reduceți uh, tarifele la sectorul uh, televiziunii și noi reducem uh, tarifele la nu știu ce alt sector, auto. Deci așa se făceau negocierile. Astăzi însă știm că cel mai bun lucru pe care îl putem face este uh, să avem o cooperare uh, multilaterală, pentru că știm că producția mondială este o producție de tip lanț de valori, lanț mondial de valori. Fie că e vorba de Ruanda sau de Germania, știm că putem produce o parte din acest lanț de valori cu ajutorul specializării pentru uh, întreaga lume. 40% din mașinile exportate de Germania nu sunt uh, făcute în Germania. 50% din exporturile țărilor din G8 uh, sunt servicii. Și cum Germania are, de exemplu, o competitivitate foarte ridicată la producția de autovehicule, are însă o competitivitate foarte scăzută la producția de servicii. Iată ce trebuie rezolvat. Surplusul uh, industriei chineze față de cel uh, din America, dacă ne uităm la valorile absolute, o să vedem că este de trei ori mai mic decât ceea ce ne imaginăm. Sunt uh, adevărul pe care l-am putut descoperi în urma unei munci statistice și analitice ample, rezultate pe care tocmai le-am dezvăluit și care nu ar fi fost posibile în trecut. Astăzi, modalitatea cea mai potrivită pentru a ne asigura că suntem competitivi la exporturi este să ușurăm povara asupra importurilor. Cea mai proastă idee este să avem importuri care să devină mai scumpe. De unde necesitatea unei deschideri ulterioare a comerțului, dar astăzi când uh, se semnează un acord uh, și se negociază câte zile trebuie să rămână mărfurile într-un port înainte să, fie, înainte să intre în putrefacție. E bine, ceea ce ne interesează este ca mărfurile respective să ajungă în port, să ajungă să fie vândute. Deci nu asta de, deci asta contează acum, nu mai contează ce îmi dați în schimb ca eu să pot să vă dau uh, altceva și este foarte important pentru că comerțul trebuie să fie unul din motoarele principale ale creșterii. Uh, thank you very much and thank you very much for your, your spirited in Mulțumim și mulțumim pentru intervenția noastră înflăcărată. Cred că avem multe în comun Sper că nu mă taxați pentru ce am împrumutat de la dumneavoastră cu dire- pentru directiva raportării nefinanciare. Trecem acum la o sesiune de schimb de opinii cu domnul comisar Șemeta. Cedez scaunul lui Pablo pentru că trebuie să plec la o conferință de presă, dar mă voi întoarce.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 Haideți să începem schimbul de opinii cu domnul Argeda Șemeta, comisarul pentru impozitare, vamă, statistică, audit și lupta antifraudă. Vom avea două sesiuni, prima de 60 de minute va, fi dedicată statisticilor și a doua impozitării. Dau cuvântul domnului comisar pentru 10 minute Eh, pentru a ne vorbi despre statistici. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri, apreciez foarte mult eh, că pot să fiu aici în fața noastră ca să fac un rezumat al realizărilor noastre comune. De asemenea, e o bună ocazie de a vorbi despre dosarele legislative cele mai importante și despre proiectele cheie din sistemul statistic european, eh, așa numitul SSE. Aș menționa în a început o serie de realizări uh, obținute în cooperare între Comisie și Parlament. Uh, supravegherea economică consolidată și coordonarea de fin noi cerințe și roluri pentru statisticile oficiale la nivel național și european. Uh, legătura între măsurile de politică economică și credibilitatea statisticilor care stau la baza acestora a fost clar conștientizată. Comisia a primit uh, instrumente mai bune pentru a controla calitatea deficitului public și statisticilor de, privitoare la datorii produse de autoritățile naționale, inclusiv date în amonte ale guvernării. O decizie delegată a Comisiei, la care a contribuit activ Parlamentul, a uh, stabilit detaliile necesare pentru anchete și amenzi aplicabile dacă statisticile financiare ale guvernelor sunt uh, manipulate. În plus, uh, la inițiativa Parlamentului, în uh, pachetul de șase măsuri, uh, apare acum o garanție clară pentru independența profesională a instituțiilor uh, naționale de statistici. În plus, acest, această comisie dumneavoastră a jucat un rol activ în redefinirea listei indicatorilor statistici aplicați pentru identificarea dezechilibrelor macroeconomice. Toate acestea sunt măsuri foarte importante pentru echiparea comisiei și mai ales a Eurostatului cu instrumentele necesare prin care se asigură uh, indicatorii economici cheie de cea mai bună calitate. Evenimentele din trecut ne arată foarte clar că nu putem avea nicio garanție de calitate fără mecanisme uh, de control eficiente. Uh, Transparența și responsabilitatea au fost punctele cheie ale discuțiilor privitoare la programul statistic european pentru anii 2013-2017, abordarea constructivă a Comisiei Econ și susținerea sa uh, ne-a ajutat ca să ne asigurăm că există resurse financiare suficiente pentru producția de statistici europene. O altă misiune majoră a fost revizuirea ESA, standardele metodologice pentru uh, conturile naționale. Nevoia ca acestea să fie adaptate la ultimele standarde ale SNA, sistemul de conturi naționale, a fost evidentă și uh, lipsită de uh, îndoială. Însă negocierile au fost foarte dificile. Comisia apreciază susținerea primită din partea Parlamentului în majoritatea punctelor esențiale. Aceste dosare au fost deja încheiate cu succes și s-a început punerea lor în aplicare. În cel de la rând, Să mă refer acum la niște dosare legislative foarte importante, pentru că există încă câteva inițiative care au nevoie de atenția și sprijinul dumneavoastră în procedura legislativă. Fără îndoială, cel mai important e așa numitul dosar privitor la legea statisticii, cea mai importantă legislație care guvernează producția de statistici europene de către institutele statistice naționale și Eurostat. Reamintesc că din 2011 și până acum Parlamentul European, în mod repetat, a solicitat garanții suficiente pentru credibilitatea statisticilor europene, mai ales în contextul guvernanței economice consolidate. Propunerea Comisiei pentru a se revizui legea care guvernează statisticile a fost guvernată de aceleași principii, trebuie să eliminăm defectele care au apărut prin probleme sistemice în anume statele membre, care subminează credibilitatea statisticilor europene. Pot doar repeta că avem nevoie de o legislație care, în primul rând, să consolideze independența profesională a institutelor naționale de statistică și, în al doilea rând, asigură coordonarea statistică la nivel național. În decembrie anului trecut, Comisia Econ a adoptat aproape în unanimitate un proiect de raport care a fost uh, în mare parte în linie cu motivele noastre, uh, însă toate prioritățile au fost îndepărtate dinspre soluțiile sistemice reale, înspre înființarea unui statut special pentru Eurostat, ceea ce ne îngrijorează. Însă vreau să notez încă o dată că independența Eurostat e deja acum uh, garantată prin lege, prin decizia Comisiei din 2012 privitoare la Eurostat. Experiența ne arată că nivelul european îndeplinește, cred, corespunzător atât așteptările cât și uh, îndatoririle, ceea ce e confirmat și de Consiliu Consultativ pentru uh, Guvernanța Statistică Europeană în rapoartele sale. Uh, e fără îndoială că nivelul european de unul singur nu poate garanta înaltă credibilitatea statisticilor europene. Acestea, prin natura lor, depind de datele furnizate la nivel național. Standardele și măsurile necesare de salvgardare, de asemenea, uh, trebuie să fie aceleași pentru toți actorii la toate nivelurile sistemului statistic european. Consiliul uh, consultativ uh, al statisticilor europene uh, și guvernanței statistice a exprimat îngrijorări similare în raportul său anual 2013, care a fost recent supus atenției Parlamentului. În plus, unele elemente privitoare la directorul general al Eurostat nu respectă echilibrul instituțional european. În plus, depășesc măsurile care trebuie aplicate statelor membre, creând astfel un alt dezechilibru între nivelul european și cele naționale. Cu toate acestea, Comisia e gata să uh, urmeze pe calea negocierilor până când vom găsi echilibrul corect în această reformă cu caracter strategic. Dumneavoastră deja ați început uh, să lucrați la propunerea pentru un regulament privitor la furnizarea și calitatea statisticilor pentru procedurile de dezechilibru macroeconomic. Este un element esențial a asigurării calității datelor necesar pentru o bună funcționare a evaluării. Uh, s-a cerut deja de două ori de către Consiliul Ecofin această măsură din noiembrie 2011 și până acum. Salutăm uh, proiectul de raport al domnului Epping privitor la această propunere. Îndeosebi, uh, Comisia apreciază faptul că raportorul susține nevoia de a <clears throat> îmbunătăți monitorizarea, sistemul de monitorizare statistică a datelor relevante. Ehm, dacă există cerințe și proceduri clare pentru identificare timpurie și monitorizare a echilibrelor, dezechilibrelor macroeconomice într-un regulament, acest lucru este de o mare importanță. Comisia așteaptă acum să facă progrese rapide pe acest dosar, contând eh, fără îndoială pe susținerea și înțelegerea Parlamentului. În al treilea rând, Eh, apropiindu-mă de finalul intervențiile mele, intervenției mele, mă voi referi pe scurt la mm, proiectele de dezvoltare statistice importante. Mi-aș exprima aprecierea și mulțumirile doamnei Sharon Bowles pentru activul rol pe care, rolul <laughs> activ mă scuzați, pe care l-a jucat într-o conferință pentru implementarea standardelor eh, contabile ale sectorului public european, EPSAS, care a fost organizată în luna mai a acestui an conferința aceasta a arătat clar că există o nevoie și e și momentul pentru a cădea la un acord privitor la reguli armonizate pentru contabilitatea publică. Aceste așa numite EPSAS ar crește comparabilitatea datelor financiare pentru coordonarea economică consolidată și ar contribui la îmbunătățirea managementului financiar al uh, organismelor guvernamentale. Comisia va urma cu acest proiect bazându-ne pe reacțiile foarte pozitive primite până acum, pasul următor fiind cel de a propune principiile de bază și un, o foaie de parcurs detaliată dată fiind marea uh, importanță a proiectului EPSAS pentru managementul calității al uh, statisticilor financiare guvernamentale, Comisia contează pe susținerea Parlamentului în toate etapele proiectării și punerii sale în aplicare. O altă uh, inițiativă importantă, deja existentă în sistemul statistic european, e o nouă rundă de mm, revizuiri pares uh, care acopere toate principiile codului de practică a statisticilor europene uh, pe linie cu recomandările Consiliului Consultativ al Statisticilor Europene uh, în sistemele statistice naționale, coordonarea este unul din aspectele principale care se află sub evaluare faza proiectului pilot a fost finalizată și principalul exercițiu trebuie să înceapă, ar trebui să înceapă uh, anul viitor. Rezultatele uh, vor fi o sursă majoră de uh, informații independente și detaliate privitoare la gradul de respectare a codului de practici astfel încât probabil vor furniza elemente valoroase pentru viitoare propuneri privitoare la evoluția ulterioară a guvernanței statistice și asigurării calității, atât la nivelul Uniunii cât și la nivel național. În final, Păi, aș dori să vă informez că um, noi, Comisia, am început o reflexie detaliată în legătură cu viitoarea abordare a modernizării producerii de statistici europene și aspecte uh, legate de guvernanță ale uh, statisticilor. Proiectul este lansat de Eurostat și partenerii săi din Sistemul Statistic European Uh, un grup de lucru pe termen scurt la nivel înalt, inclu, care include uh, membrii Eurostat și a, a statelor membre, a fost înființat. Rezultatele acestei aceste reflexii um, vor fi discutate mai întâi în Comitetul Sistemului Statistic European în luna mai anului viitor și aceste inițiative orientate spre viitor uh, demonstrează faptul că um, Comisia este conștientă de provocările cu care se confruntă statisticile europene și ne exprimă motivarea de a răspunde Uh, la nevoile utilizatorilor într-un mod eficient, uh, dar pentru toate aceste proiecte e nevoie de eforturi administrative și financiare, de aceea susținerea politică a tuturor actorilor la nivelul Uniunii, Uniunii și la cel național uh, va fi necesară. Sper că Parlamentul European va, ne va oferi susținerea pentru a ne asigura că statisticile europene vor fi atât relevante cât și credibile. Mulțumesc. Smeta, I will give the floor. Da, mulțumesc. Și acum are cuvântul coordonatorul PP, domnul Gozet, uh, și apoi uh, răspunsul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule comisar, că veniți din nou în fața noastră, în fața <laughs> noastră, mă scuzați, uh, aș avea două întrebări. Știu că nu puteți să mi aduceți elemente concrete, însă e vorba de două preocupări la ora actuală pentru noi, mai ales în Franța. În primul rând, aș dori să știu ce se întâmplă cu reflexia făcută privitoare la TVA, uh, uh, cu rată redusă, aplicabilă um, cărților numerice, digitale, pentru că s-a constatat o distorsiune, deci se face reflexia și aș vrea să știu uh, cum s-a lucrurile la ora actuală. Și a doua întrebare, din nou referitoare la TVA, duminică în Franța, a ieșit lumea cu cai pe străzi, Eh, era vorba de o dificultate privitoare la creșterea ratei TVA în tot ceea ce privește cai. Deci au fost demonstrații ale crescătorilor de cai și aș vrea să știu care e realitatea această afacere, pentru că, pe de o parte, se acuză Europa că e la originea, stă la originea acestei schimbări brutale a ratei și, în același timp, uh, nu e simplu să faci o alegere și, într-adevăr, o rată redusă ar putea fi menținută într-o parte a activității uh, cavaline, ceea ce nu ține de mm, aspectele legate de pariuri și vânzări de cai de cursă. Situația în Franța e ambiguă, complicată. La câteva luni legile europene, uh, ar trebui să încercăm să evităm, să arătăm că uh, e adevărat ceea ce spun populiștii, adică Europa e cauza tuturor relelor și mi-ar place să știu, să știu ce are de spus Comisia în legătură cu uh, rata, cota TVA aplicabilă cailor. Mulțumesc, dar uh, a, a spus o întrebare referitoare la impozitare. Noi acum vorbim de statistici, dar mă rog, domnule comisar, dacă doriți să răspundeți, cum doriți noastră. Da, mă rog, vorbeam într-adevăr despre statistici în această oră, dar mi s-a pus o întrebare referitoare la impozitare. Da, este importantă, este un dosar important. Deci încerc să răspund pe scurt. În ce privește hotărârea dusă de TVA, știți că Comisia s-a angajat să facă o evaluare a cotelor reduse și această evaluare este în curs de desfășurare am încheiat deja consultările publice. Și uh, actualmente serviciile mele lucrează la evaluarea de impact. care se pare că se va încheia la sfârșitul anului uh, începutul anului viitor. Evaluarea aceasta de impact va fi făcută publică. Toți cei interesați vor avea acces la ea. A doua întrebare cu cota TVA la cai și activități, servicii ecvestre. Aici există o sentință a, a Curții Europene de Justiție mm, care spune că mm, sistemul de cote reduse care se aplica pentru acest sector în Franța intră în contradicție sau intra în contradicție cu prevederile directivei privitoare la TVA și noi trăim într-un stat de drept uh, Așa încât eu cred că este important ca toate statele membre, inclusiv Franța, să pună în aplicare ceea ce chiar uh, statele membre, în unanimitate, hotărăsc la Consiliu. Și v-aș reaminti de asemenea că în 2009, atunci când a avut loc ultima revizuire a directivei TVA, și s-au redus cotele pentru restaurante la vremea aceea și și atunci s-a țârnit o întreagă dezbatere. Franța nu a ridicat această problemă specifică uh, privitoare la cai. Directiva rămâne neschimbată în această privință. Asta însemnând că Franța, ca oricare alt stat membru, trebuie să pună în aplicare prevederile directivei așa cum a fost ea convenită. Sigur că sunt și alte moduri uh, pentru a ajuta acest sector. Eu consider că atât guvernul francez cât și alte guverne ar putea implementa uh, aceste măsuri și fondurile europene ar putea fi utilizate pentru a susține acest sector. Comisia e gata să lucreze cu autoritățile franceze pentru a găsi alte metode pentru a rezolva problemele din acest sector. Thank you very much indeed, Commissioner, on behalf of... Mulțumim, domnule comisar. În numele socialiștilor îi dau cuvântul domnului Juan Nioc. Bonjour, monsieur le commissaire. Eh, mulțumesc, eh, Pablo, mulțumesc, domnule comisar. Îmi, pla- îmi pare foarte bine că putem avea discuția aceasta cu dumneavoastră cu, la câte, cu câteva zile eh, după votul Parlamentului privitor la revizuirea regulamentului privitor la statisticile europene. Parlamentul și-a adoptat poziția joia trecută cu mare majoritate. Am avut doar 20 de voturi împotrivă. Uh, Cunoașteți care e poziția Parlamentului, amendamentele noastre la propunerea Comisiei consolidează independența și credibilitatea instituțiilor naționale, ameliorând uh, până în aplicarea codului de bună conduită și consolidează puterile de anchetă ale Comisiei și rolul său de coordonator în sistemele statistice europene poziția cheie a Parlamentului, care constituie principalul punct de blocaj, obstacol uh, în negocierile uh, uh, noastre, constă în propunerea noastră pe Italia Eurostat. Eurostat trebuie să fie independent, nu că această independență e pusă sub semnul întrebării, ci pentru a face față imprevizibilului dacă acest text ar fi existat la epocă, evenimentele cele ar fi fost diferite. Consolidarea independenței Eurostat trece prin consultarea Parlamentului privitor la numirea directorului său general, ă, acesta sau aceasta, putând și trebuind să, să scape de supresiunea publică, dar cu guvernanța economică și puterile Comisiei în materie economică au crescut. De acum Comisia joacă și un rol politic. Gândiți-vă ce influență are la Troica sau ce importanță are, ce influență are Comisia în semestrul european. Nu e vorba de a modifica echilibrul relațiilor instituționale și să creăm un precedent care ar pune sub semnul întrebării independența Comisiei. Ba, din potrivă, e vorba doar despre Eurostat, care este Biroul Statistic European noastră cereți instituțiilor naționale mai multă transparență și independență. Noi la fel cerem de la Eurostat, care trebuie să convingă statele membre cele mai puțin avansate prin rolul său de exemplu. Suntem aproape de un acord cu Consiliul privitor la quasi totalitatea regulamentului. Comisia până acum a spus că uh, nu este relevantă plângerea noastră în legătură cu consultarea Parlamentului, deci întrebarea e simplu, este dispus să lucrați cu noi ca să găsim un compromis privitor la aceste dispoziții? Mulțumesc! Thank you very much uh, for your questions and uh, good afternoon. Vă mulțumesc pentru întrebare. Mă bucur să putem continua discuția noastră după discuția în Parlament a regulamentului în sine, câteva puncte. Ați spus în intervenția dumneavoastră că regulamentul ar fi fost în vigoare în urmă cu trei ani, patru, cinci ani și dacă s-ar fi întâmplat asta, nu am avea problemele cu care ne confruntăm acum. Trebuie să vă spun că nu uh, avem astfel de probleme. Statisticile uh, grecești uh, nu au fost probleme cu ele. Comisia din, deja din 2005 a propus uh, uh, modificări pentru a răspunde la aspecte uh, ce țineau de acest tip de date. Din păcate, în momentul respectiv, statele membre nu au putut răspunde la uh, aceste uh, cerințe. Au fost probleme cu statisticile uh, grecești, datele ETP s-au oferit Eurostat puteri mai uh, mari și um, s-a ajuns la un acord în acest sens. Cred că este obiectivul nostru comun să ajungem la un acord final în ceea ce privește legislația în domeniul statisticilor și, după cum am menționat, la Parlament, la Strasburg, Comisia este deschisă să discute compromisul final și va încerca să facă tot ce poate pentru a reconcilia poziția Consiliului și a Parlamentului pe anumite subiecte. Însă este important să avem același obiectiv, astfel încât uh, sistemul statisticilor europene să fie puternic. Pe această bază, cred că mai trebuie să rezolvăm câteva aspecte unul dintre acestea fiind uh, statutul Eurostat. Trebuie să mă refer și la raportul recent al uh, Consiliului uh, Consultativ de Guvernanță, care a făcut o evaluare a independenței Eurostat și a ajuns la concluzia în raportul său și acest raport uh, stă la dispoziția Parlamentului, deci a ajuns la concluzia că Eurostat se bucură de o independență de plină și că respectă uh, în totalitate codul pra- bunelor practici. Deci sunt lucruri pe care trebuie luate în considerare când uh, discutăm și continuăm să negociem acest dosar important. După cum spuneam, vom încerca să facem tot ce putem și vom încerca să facem propuneri pentru modul în care putem uh, progresa cu această legislație. Domnul Epping, vă mulțumesc, uh, domnule comisar, uh, pentru munca dumneavoastră referitoare la statistici. Sper că Parlamentul uh, va face progrese în viitor. Eu mă... aș dori să pun o întrebare referitoare la taxa pe tranzacțiile financiare. Când s-a discutat pentru prima dată la Econ această taxă, am spus că ea este un exemplu foarte bun pentru o idee foarte proastă. S-a spus de curând uh, la Banca Centrală că taxa pe tranzacțiile financiare este un mare risc pentru țările implicate și că poate uh, afecta stabilitatea financiară. Sunt de acord cu asta. Apoi, un, um, um, o expertiză juridică a Consiliului a avertizat că taxa pe tranzacțiile financiare este ilegală. Uh, Bundesbank a spus că această taxă va face ca băncile să fie dependente de uh, creditarea ieftină de la BCE taxa pe tranzacțiile financiare este un exemplu excelent pentru bani cheltuiți de două ori fără să se primească niciun venit. Domnule președinte, având în vedere resursele dumneavoastră limitate, nu vă pierdeți timpul, de fapt, cu uh, taxa pe tranzacțiile financiare? Doamna președinte, urmează și o secțiune privind taxele, dar dacă doriți puteți să răspundeți. Domnul comisar. Da, se pare că Uh, taxele sunt foarte interesante. În ceea ce privește taxa pe tranzacțiile financiare și stadiul uh, în care se află aceasta. În primul rând, aș dori, domnule Epping, să vă amintesc că de curând, exact acest Parlament a votat cu o majoritate covârșitoare să sprijine propunerea referitoare la taxa pe tranzacțiile financiare. Și Uh, s-a venit cu idei foarte bune pentru îmbunătățirea propunerii și cred că statele membre vor analiza aceste idei exprimate în raportul Parlamentului European și nu mă îndoiesc că cel puțin unele dintre aceste idei vor fi preluate în uh, cadrul negocierilor. Cred că mult se referă la acest aviz al um, Serviciului Juridic al Consiliului și trag unele concluzii generale. Aș dori să vă sub, să subliniez faptul că Consiliul și-a exprim, Serviciul Juridic al Consiliului și-a exprimat poziția numai față de uh, Uh, un anumit element al propunerii, nu referitor la întreaga propunere. Era vorba de o frază dintr-un articol al propunerii. Comisia consideră că acest aviz nu este corect, iar uh, serviciul juridic al Comisiei a elaborat deja un raport pe care, care prezintă argumente clare conform cărora, din punctul nostru de vedere, acest aviz nu este corect. Acest raport va fi prezentat statelor membre la următoarea reuniune a grupului de lucru, ce va avea loc pe 12 decembrie. Avem încredere că poziția Comisiei în acest domeniu a fost și este corectă și că propunerea în sine respectă prevederile tratatului. În al doilea rând, cred că nu trebuie să uităm că taxa pe tranzacții, tranzacțiile financiare se află sub procedura cooperării aprofundate, consolidate, ceea ce înseamnă că 11 state membre, în mod voluntar, au căzut de acord să continue cu această propunere și să găsească un compromis între uh, ele pentru a vedea cum ar urma să fie introdus o astfel de taxă în cele 11 state membre. Deci uh, procedura este la nivelul statelor membre acum și aștept să văd uh, măsurile pe care le iau. Am, am uh, ajuns la bun sfârșit cu prima lectură la Consiliu. Este momentul unui compromis politic și sper că statele membre uh, participante vor avea suficient curaj politic pentru a căzea, cădea de acord asupra acestui compromis cât se poate de repede. Vă mulțumesc, Filip, din partea verzilor. Bun venit, domnule comisar. În ceea ce privește statisticile, știți cât de importante sunt uh, este pentru noi extinderea setului de uh, indicatori dincolo de PIB, mai ales în ceea ce privește sectorul social și de mediu. Aș dori să ne spuneți ce fel de progrese se fac uh, în acest sens, în indicatorii din aceste domenii și cum uh, uh, pot ei influența um, procesul de luare a deciziilor în Europa. Care este procedura de a defini ce vrem să aflăm și ce se întâmplă așadar cu colectarea acestor informații. Domnul Șemeta, este adevărat că, după cum știți, Comisia lucrează la acest uh, subiect și avem un uh, proiect care se numește Dincolo de PIB și care va include nu numai indicatori precum PIB-ul, ci și indicatori care explică ce înseamnă pentru diferite grupuri sociale anumite lucruri, ce înseamnă pentru economie și așa mai departe. Poate colegul meu ar putea să vă spună când vom uh, publica primele informații referitoare la acești indicatori, pentru că lucrăm în strânsă cooperare cu OCDE și, din punctul meu de vedere, una dintre problemele cu acest proiect este că programul pentru diferiți indicatori este foarte diferit. Și în momentul în care putem să anunțăm uh, cifrele pentru PIB, ceea ce facem destul de rapid după perioada de referință, uh, deci în momentul în care publicăm PIB-ul, nu avem celelalte cifre încă la dispoziție. Problema în acest domeniu este cum să reconciliem aceste diferențe în program pentru a putea publica în același timp cifre referitoare la PIB, dar și cifre referitoare la uh, impactul creșterii sau scăderii uh, PIB-ului asupra diferitor, diferitelor domenii. Dar îi dau cuvântul colegului meu ca să dea mai multe detalii. Pentru a continua ce a spus domnul comisar, cred că avem două uh, abordări. Una este să extindem domeniul de aplicare pentru a acoperi uh, tot ce se, num se poate numi progresul societății. Și alături de PIB, care ar fi vitezometrul, să, să avem și o listă de indicatori care se referă la uh, aspecte sociale, de mediu și aspecte de distribuție. Mă bucur să vă pot uh, da informații referitoare la două publicații um, care au fost sau vor fi publicate în următoarele zile. În octombrie am publicat uh, un document referitor la indicatorii Europa 2020. Vedem toți indicatorii față de uh, țintele și obiectivele adoptate la nivel uh, european. Și în următoarele zile sau săptămâna viitoare vom publica raportul de, monitorizare referitor la dezvoltarea durabilă. Este un raport bianual măsurat pentru toți uh, indicatorii, dar într-un mod uh, ușor de citit. În al doilea rând, ce trebuie făcut este să accelerăm în acele domenii în care, din punct de vedere structural, avem o diferență de timp între uh, indicatorii economici, cei sociali și de mediu. Din păcate, e un preț de plătit. Nu putem să ne ocupăm de toți indicatorii, dar ne concentrăm în domeniul mediului asupra emisiilor de carbon și uh, asupra domeniului energetic. Considerăm asta ca un fel de uh, indicator uh, reprezentativ și ne-am îmbunătățit uh, datele referitoare la emisiile de carbon bazate pe consumul energetic. Deci suntem destul de aproape de um, ținta noastră. În ceea ce privește piața forței de muncă, funcționează destul de bine, dar în ceea ce privește indicatorii sociali, avem o, o diferență de timp destul de mare și lucrăm cu statele membre pentru a obține informații în timp real referitor la indicatori uh, privind sărăcia, aspecte de distribuție și așa mai departe. Vă asigur însă că mergem până la limitele a ceea ce pot face statisticienii pentru a obține informațiile necesare. Vă mulțumesc. GUE are o întrebare? Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Eu am o întrebare referitoare la taxare. Știu că aceste subiecte au fost uh, amestecate, nu știu dacă se va mai face o rundă de întrebări, astfel încât comisarul să poată uh, răspunde la întrebări. Deci dacă nu aveți nimic uh, împotrivă, am uh, o întrebare referitoare la taxare. Vă mulțumesc, domnule comisar, pentru prezență și pentru faptul că îmi răspundeți la întrebare. În urmă cu doi ani am întrebat comisia dacă este mulțumită în ceea ce privește combaterea evaziunii fiscale în Grecia. Atunci mi s-a spus că este un element fundamental combaterea evaziunii fiscale și a fraudei. Mi s-a spus că da, deocamdată, la momentul respectiv, situația nu este mulțumitoare și că se vor lua măsuri uh, uh, în domeniul taxării. Asta în urmă cu doi ani. În urmă cu câteva luni au existat unele zvonuri uh, negative în viața politică a Greciei și primul ministru a dat o declarație în ceea ce privește lista celor uh, care au conturi în Liechtenstein, în Luxemburg, la Londra. Deci uh, tot uh, spectrul evaziunii fiscale. S-a făcut foarte puțin. În loc de 54.000 pe listă au fost controlați numai foarte puțini. O întrebare. În momentul de față, lucrătorii uh, Elen lucrează, uh, mă scuzați, plătesc uh, taxe, chiar și șomerii plătesc taxe. Aș dori să vă întreb dacă sunteți acum mulțumit de modul în care este combătută marea evaziune fiscală în Grecia. Uh. Well, uh, thank you very much for this uh, question and... Mulțumesc pentru această întrebare. Cred că știți că lucrăm în strânsă colaborare cu autoritățile uh, elene pentru a reforma întreg sistemul fiscal uh, elen și trebuie să vă spun că deja vedem unele progrese chiar semnificative. De curând m-am întâlnit cu viceministrul de finanțe și mi-a prezentat cifre referitoare la evoluția veniturilor și cred că pentru prima dată de la începutul crizei am putut vedea că veniturile în buget se îmbunătățesc și sunt peste standard, peste ceea ce a fost până acum. Acest lucru confirmă că eforturile pe care le facem împreună cu autoritățile elene încep să arate să-și arate rezultatele. Mai multe coduri fiscale au fost adoptate, impozitul pe uh, veniturile private, taxele pe proprietăți, care mai trebuie să fie încă adoptat. Dar mai sunt încă două care au fost adoptate. Deci avem evoluții noi în domeniul administrației fiscale. Mie tendința mi se pare una pozitivă, însă recunosc că mai este mult de făcut. Și acest lucru îl recunosc și autoritățile elene. Munca merge în direcția cea bună, dar nu totul a fost dus la bun sfârșit. Trebuie să se întreprindă eforturi suplimentare pentru a îmbunătăți în continuare tot ce ține de venit. Apoi, în ceea ce privește așa numita listă la gard, la care v-ați referit, Bineînțeles, Comisia este o instituție puternică, dar statele membre, ele înși, le trebuie să facă eforturi pentru a folosi informația pe care o au la dispoziție. Comisia nu poate să înceapă um, proceduri în instanțele naționale privind uh, cazuri specifice cazuri uh, identificate în această listă, așa numită listă la gard. Este o informație care trebuie să fie folosită în mod adecvat de către autoritățile naționale în interiorul sistemului uh, juridic uh, național. Și aș invita autoritățile elene să fie cât se poate de active pe acest subiect. Acesta este răspunsul meu la întrebarea dumneavoastră. Much. Um, uh, I've lost my place. Mulțumesc foarte mult. Dacă toată lumea se referă acum la aspectele de impozitare, o să rog, uh, aș fi rugat al de să aștepte, dar cum Filip trebuie să plece, o să-i dau cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule comisar. Am întârziat un pic, uh, dar se pare că toată lumea a sărit peste partea de statistică și a trecut la partea cea mai interesantă cu impozitarea. Am trei întrebări foarte scurte. În uh, ultimele luni am văzut că Uh, s-au făcut foarte multe recomandări privind uh, mutarea impozitelor dintr-un, uh, dintr-o mm, țară în alta. Uh, deseori se evită mm, plătirea impozitelor în uh, acele țări care au rate foarte ridicate de cost al forței de muncă, de exemplu și mă întreb care este impactul bugetar și care este posibilitatea Comisiei de a ajuta statele membre. Comisia plănuiește să elaboreze niște recomandări mai clare, niște măsuri de sprijin mai clare pentru statele membre și În calitate de membru al Parlamentului, în ultimele săptămâni uh, și luni am primit uh, multe întrebări privind fiscalitatea și discuțiile între statele membre și aș vrea să subliniez dificultățile din prezent. Recent, uh, curțile europene au decis că înregistrarea vehiculelor cetățenilor care locuiesc în într-o altă țară decât cea în care mm, își înregistrează vehiculul, deci această înregistrare ar trebui să fie uh, făcută în mod dublu. De exemplu, dacă există un acord bilateral între Franța și Belgia, se va plăti o singură dată, dar dacă nu există un astfel de acord bilateral, se va plăti de două ori. Aș vrea să întreb cum se poate mm, organiza, structura mai bine acest uh, sector pentru a se evita aceste plăți duble, care uneori sunt considerate injuste mai ales în lumina sentințelor recente ale tribunalelor europene. Cred că este important pentru cetățenii noștri să aibă o situație mai clară. Și ultima mea întrebare se referă la discuții care există deja de mai multe săptămâni și luni cu privire la TVA. Este foarte important să se abordeze problema fraudei uh, uh, privind TVA-ul și uh, știu că se întreprind acțiuni în acest domeniu, însă în același timp am văzut că unele companii au probleme tocmai pentru că statele uh, membre întârzie cu rambursarea TVA-ului din probleme de lichidități. Este o adevărată uh, dificultate pentru companii aceste întârzieri uh, și poate că ați putea să ne spuneți câteva cuvinte despre aceste evoluții recente și despre atitudinea pe care o are Comisia față de aceste problematici. Domnul comisar, în ceea ce privește mutarea impozitelor de la un domeniu la altul și niște recomandări mai concrete, trebuie să găsim echilibrul corect între specificitatea recomandărilor și principiul subsidiarității, care este extrem de important în uh, domeniul fiscal. Uitându-ne la recomandările de anul trecut, există un capitol specific pentru introducerea măsurilor fiscale. Trebuie să reținem că dacă se introduc aceste măsuri fiscale, ele pot fi utilizate nu numai pentru creșterea poverei, poverii fiscale, ci mai ales pentru rezolvarea acestei uh, probleme a specificității impozitelor. Cu ajutorul acestor orientări de anul trecut, credem că statele membre ar putea să găsească niște mesaje clare cu privire la uh, unde pot transfera impozitele, spre ce sectoare, de la sectorul muncii către ce alte sectoare. În uh, raportul IGS recent am uh, putut constata că în loc de a scădea povara fiscală în sectorul muncii, unele state membre au, aborda, au uh, adoptat o abordare cu totul diferită. Intenționăm să fim mai uh, preciși uh, în acest domeniu, elaborând recomandări privind această tematică la nivel individual pentru fiecare țară. În ceea ce privește impozitarea din sectorul auto, avem deja o tradiție lungă și dacă mi-aduc aminte, în 2005 Comisia a emis deja o propunere cu privire la rezolvarea acestei probleme a dublei impozitări, a taxelor duble pentru înregistrarea autovehicolelor. Din păcate, unele state membre nu au reușit să ajungă la un acord pe această propunere. Cred că ea se află încă pe masa de lucru a Consiliului și statele membre, dacă doresc acest lucru, ar putea să reia discuțiile și să ajungă la un acord, dar din câte mi-aduc aminte, cinci dintre ele nu au putut da uh, undă verde acestui proiect. De aceea recomandăm uh, statelor membre să utilizeze măcar spiritul acestei propuneri și să rezolve această problematică a dublei impozitări cu ajutorul unor măsuri naționale. Însă, Există state membre care au o cotă importantă de venituri din acest sector al înregistrării autovehicolelor, ca urmare nu prea sunt dispuse să-și schimbe legislația națională. Acum, întrebarea privind uh, rambursarea TVA. Este evident că în situația economică actuală lichiditățile sunt foarte importante pentru orice tip de afaceri de mici sau mari dimensiuni. Administrațiile fiscale din statele membre trebuie să se asigure că rambursarea TVA-ului se face la timp, fără întârziere și recent am uh, anunțat o procedură de încălcare împotriva unui stat membru unde procedura de rambursare a TVA-ului este mult prea lungă. stabilind astfel un precedent și pentru celelalte state membre, invitându-le astfel să-și analizeze procedurile și să se asigure că TVA-ul este rambursat într-un uh, termen de timp uh, rezonabil. Din punctul meu de vedere, nu ar trebui să se depășească 30 de zile. Acest lucru ar trebui să devină o practică comună în Europa. Președinta, se pare că vor fi și niște întrebări uh, cu privire la capitolul de statistică, Hans-Peter Martin. Nu, îmi pare rău. Nu eu sunt uh, acela. Îmi uh, pare rău că nu pot să fiu uh, prezent și mai târziu pentru că s-a organizat o reuniune a delegației interparlamentare UE-China. Da. Domnule comisar, două puncte. Frauda de TVA rămâne un subiect, din fericire face și noastră referire la asta. Avem din nou o gaură de 139 de miliarde de euro. Dacă toate statele ar atinge valoarea Germaniei de 1% în fiecare an, în Franța, am avea 15 miliarde de euro în plus în casele statului și în Italia 18. Dacă ne uităm la situația actuală uh, referitoare la datorii, dacă pe 10 ani este vorba de peste 150 de miliarde uh, plus uh, dobânzi, nici Franța, nici Italia nu ar avea o problemă cu astfel de venituri la ratingul obligațiunilor de stat vorbiți de soluții pe care le-ați uh, elaborat. În primul rând, sunteți de acord cu evaluarea mea că, într-adevăr, reducerea fraudei uh, TVA ar putea să reducă foarte mult din tensiunea în jurul euro. Apoi, de ce nu sunt aplicate soluțiile de care vorbeați? A, în al doilea rând, ați uh, propus un al doilea program Hercule, uh, referitor la Uniunea Financiară s-a trecut de la 10 milioane la 44 de milioane care vor merge în combaterea contrabandei cu țigări. Se cunoaște faptul și este des criticat că mai ales la acest program costurile administrative sunt mult prea mari, se lucrează în mod ineficient și de fapt la nivel național această problemă poate fi rezolvată mai, mai bine decât la nivel european. Ce faceți în acest domeniu? Este vorba de cifrele pentru 2014-2020. Deci ce faceți pentru a se atinge această eficiență necesară, astfel încât aceste venituri să și ajungă unde trebuie? având în vedere că acest program, printre altele, este sprijinit și de către concernele din domeniul tutunului. Vă mulțumesc! Well, uh, I completely agree uh, that uh, VAT gap is a sunt de acord că problema TVA-ului este uh, o problemă serioasă și în concluziile acestui raport de evaluare am spus foarte clar că trebuie să ne continuăm eforturile pentru a combate fraudele cu TVA. mergând pe uh, calea uh, cea bună, pentru că, într-adevăr, ne confruntăm cu o problemă serioasă. Din punct de vedere teoretic, nu putem spune că uh, toate aceste 193 de milioane sunt datorate fraudei privind TVA-ul. Mai sunt și alte cauze, uh, falimentele bancare și alte mm, întârzieri și aspecte care au un impact asupra cifrelor, însă frauda în sine constituie o parte importantă a acestei diferențe uh, de venituri. Și Comisia a prezentat deja care sunt posibilitățile în acest stadiu și Datorită unei activități foarte rapide pe acest subiect, am ajuns la un acord cu statele membre cu privire la un mecanism de reacție rapidă care să gestioneze această problemă a fraudei cu TVA. De asemenea, am abordat și problema taxării inverse acest mecanism ar putea fi unul eficient. Uh, statele membre, unele dintre statele membre chiar îl utilizează pentru a uh, lupta împotriva fraudei uh, transfrontaliere cu TVA. În plus, vom continua eforturile în domeniul regimului definitiv al TVA-ului în cadrul strategiei noastre de ansamblu și Din punctul meu de vedere, în momentul în care ne vom pune de acord asupra unui regim definitiv al TVA-ului, atunci vom putea să abordăm majoritatea problematicilor legate de uh, frauda transfrontalieră privind TVA-ul. Acest tip de fraudă Nu se registrează însă numai în tranzacțiile transfrontaliere. Există foarte multe fraude și la nivel național și statele membre în acest caz trebuie să introducă măsuri naționale pentru a rezolva această problemă și recent am avut o conferință foarte interesantă exact pe subiectul colectării TVA-ului. Unele state membre au uh, prezentat niște bune practici inovatoare în scopul de a îmbunătăți semnificativ situația colectării TVA-ului. De exemplu, Portugalia a introdus un uh, sistem complet nou de colectare a TVA-ului, utilizând un model propus uh, de cartea noastră verde acum câțiva ani și au implementat, au pus în practică acest sistem, uh, ceea ce le-a permis să asiste o creștere semnificativă a veniturilor colectate din TVA. Este important ca statele membre să învețe din aceste bune practici și să introducă și ele astfel de măsuri la nivel uh, național. Acum, în ceea ce privește protejarea intereselor financiare ale UE, și aici doresc să fiu foarte clar și să vă spun că Comisia a propus includerea TVA-ului ca domeniu care să fie acoperit de directiva privind uh, interesele financiare ale Uniunii Europene prin, uh, sub aspect penal. Din păcate, Statele membre s-au opus. În uh, textul de compromis au exclus uh, TVA-ul din uh, câmpul de aplicare, din domeniul de aplicare al directivei. De aceea aș dori să invit Parlamentul să aibă o poziție fermă atunci când va negocia directiva și să insiste că și TVA-ul trebuie să intre în acest act legislativ. Astfel, se va putea aplica legislația penală, deci dreptul penal și procedurile de drept penal într-un mod mult mai eficient în uh, domeniul TVA. În uh, concluzie, credem că Cooperarea noastră cu statele membre merge în direcția cea bună și, după cum știți, în domeniul fiscal, inclusiv uh, în domeniul TVA, avem regula unanimității și uneori, uh, în ciuda celor mai bune eforturi, uh, nu beneficiem de sprijinul statelor membre și aș invita aceste state membre să fie mai proactive și să sprijine mai bine inițiativele Comisiei în acest domeniu. Mulțumesc! Werner, tu urmezi. Ai ceva de spus despre statistică, poate? Eh, ich wollte weg von der Mulțumesc, eh, doamnă președinte. Nu mă voi referi la taxare, pentru că în al patrulea mandat îmi dau seama că eh, este un domeniu foarte extins în care nu ajungem la soluții prea repede. Referitor la statistici, ați spus că în 2005 a existat o propunere a Comisiei pentru a întări competențele Eurostat. Noi am fost martorii unor egoisme naționale și din țara mea, informații false, nu numai din Grecia, ci și din alte țări. Acum am consolidat Eurostat și întrebarea mea se referă la următorul lucru. Mai există probleme cu statele membre. Cooperarea este suficientă, primiți datele la timp, aveți posibilități de sancțiuni în, în cazul în care lucrurile nu merg cum trebuie. Și, în plus, cine recurge la datele foarte bune ale Eurostat? Și statele membre sau numai Comisia Europeană? Well, it's good to answer question on Mă bucur să răspund și la o întrebare despre statistică, spune domnul comisar. Cred că ar trebui să spunem foarte clar că odată cu adoptarea legislației privind DTP, situația s-a îmbunătățit foarte mult. Și pentru implementarea acestei noi legislații am uh, întărit capacitatea Eurostat din punct de vedere al resurselor umane și acum sunt mult mai multe persoane care se ocupă în mod specific de aceste aspecte. Și cred că ceea ce am făcut împreună cu statele membre, acele verificări uh, în amonte ale datelor atunci când ele erau disponibile au contribuit la îmbunătățirea calității uh, informațiilor statistice și dacă vă uitați la datele ETP, Eurostat a emis o singură rezervă, dacă mi-aduc aminte corect, era vorba despre Austria, din cauza acelei probleme specifice a nivelului subnațional. o problemă care este în atenția și a Eurostat și a Institutului Național de Statistică acum. Iată, acest lucru dovedește că noua legislație funcționează cu adevărat. Și mai avem și o altă parte foarte importantă a statisticilor, cea referitoare la procedura de dezechilibru macroeconomic, o, un domeniu foarte important. Eu sunt convins că ar fi trebuit uh, să există această procedură încă de acum 10 ani și dacă s-ar fi întâmplat așa, criza de astăzi nu ar mai fi fost așa de gravă. Este foarte important ca procedura privind uh, dezechilibrele macroeconomice să se bazeze pe date statistice de înaltă calitate. Și competențele Eurostat în acest moment sunt aici mult mai restrânse decât în uh, domeniul statisticilor ETP. De aceea am propus uh, o reglementare a acestei proceduri prin care competențele Eurostat să devină compatibile în cele două sectoare și să se includă și sancțiuni care să poată să fie aplicate în domeniul ETP și încă, probabil încă nu în domeniul procedurii dezechilibrelor financiare. Asta cu privire la modul în care statele membre uh, manipulează datele. În orice caz, uh, Credem că această reglementare a procedurii de dezechilibre macroeconomice este foarte importantă și în termen de guvernanță economică a Uniunii Europene, credem că ne vom putea bucura de ajutorul unor date statistice uh, de foarte bună calitate, ceea ce va permite rezolvarea problemelor care pot apărea la nivelul statelor membre. Președinta, mulțumesc, îmi pare rău că întrebările noastre nu intră neapărat în uh, subiectul uh, nostru de astăzi. Parlamentul este totuși foarte interesat de exactitatea statisticilor și suntem în continuare foarte interesați de acest subiect și am fost foarte productiv și în termen de propuneri legislative, cred că au fost vreo 10. De aceea vă asigurăm că apreciăm uh, domeniul și poate că nu sunt așa de multe întrebări pentru că avem senzația că acest domeniu funcționează bine. Și acum mergem către partea fiscală. Uh, nu cred că ați răspuns încă la toate întrebările pe subiecte fiscale, cred că mai avem câteva. Și dacă mai vreți să adăugați ceva și despre statistică între timp, sigur că puteți să faceți uh, asta. And, uh, uh, if you agree, I will make a short introduction and then... Mulțumesc, Sharon. Voi face într-adevăr o scurtă introducere și apoi aștept uh, întrebările, cele la care n-am răspuns deja. Ultima dată când a fost în fața mea noastră a fost în luna mai în acest an, când mi-am expus ideile și așteptările pentru o luptă împotriva fraudei și evaziunii fiscale. La nivel internațional, cu sprijinul G8 și G20, schimbul automat de informații a fost acceptat ca fiind uh, un standard global. Și planul de acțiune OCDE privitor la erodarea bazei și transferul profitului BEPS a fost sprijinit ca răspunsul internațional la planificarea agresivă uh, a taxării și uh, eludării uh, impozitării corporatiste. UE joacă un rol important în a susține angajamentele făcute de liderii mondiali pentru a îmbunătăți guvernanța la nivelul impozitării. Pentru mine e dovada că putem uh, face treaba atunci când lucrăm împreună. Dar munca încă nu e făcută, mâine plec în Australia, uh, viitoarea țară care va avea președinția G20. Voi transmite așteptările UE pentru o uh, un rol de lider politic din partea lor pentru a ne asigura că vom profita de avântul în lupta internațională împotriva evaziunii fiscale. Între timp, la nivel UE, am avut, o, am avut uh, niște șase luni foarte productive, ultimele șase luni. Inventarul de noi inițiative pentru lupta împotriva evaziunii este impresionant. Din mai am propus extinderea schimbului automat de informații în Uniunea Europeană. Am pus de acord uh, pentru un mecanism rapid de reacție pentru lupta împotriva atac, uh, fraudei uh, TVA. Am început uh, negocieri pentru acorduri mai uh, puternice privitoare la taxare cu vecinii noștri am lansat dezbaterea privitor la impozitarea economiei digitale, am propus uh, un formular uh, TVA standard, am uh, înființat o platformă pentru o bună guvernanță a impozitării și chiar ieri am propus amendamente la directiva filialei și a instituției mamă pentru a salvgarda împotriva planificării impozitării abuzive. Comisia a utilizat uh, toate instrumentele avute la dispoziție pentru bune principii de guvernanță și liderii UE au susținut agenda antievaziune UE uh, la Consiliul European din mai și au cerut progrese clare și rezultate în domenii cheie. Fără îndoială cunoașteți faptul că din nou Ecofin a dat greș și nu s-a ajuns la un acord privitor la directiva economiilor. S-a luat un angajament la summitul din mai să terminăm acest dosar sau să ajungem la un acord înainte de sfârșitul anului și trebuie să onorăm acest angajament. Voi repeta ministrilor de finanțe europene în decembrie că lumea este în mișcare privitor la un schimb automat de informații și nu putem să rămânem în urmă. Aici ar trebui să vă informez că există negocieri care au început deja cu Monaco, Andorra, Liechtenstein și San Marino și se fac progrese și vom începe să negociem cu Elveția imediat ce vor avea propriul lor mandat în uh, următoarele săptămâni. Acum, întorcându-mă la propunerea legată, dar separată privitoare la directiva pentru cooperarea administrativă, sper că Parlamentul va susține pe deplin mandatul extins al uh, schimbului de informații atunci când acest dosar va fi votat în plenară în decembrie. Lupta noastră împotriva evaziunii fiscale a dus la noi provocări, provocări foarte interesante care ni se adresează, mai ales chestiunea a impozitării economiei digitale, astfel încât să există o impozitare echitabilă fără a pune bețe în roate creșterii acestui sector important. Însă tinerețea sectorului digital și caracteristicile sale unice înseamnă că noi nu avem nicio experiență de pe urma căreia să profităm în a luarea unei decizii de impozitare. Nu există răspunsuri ușoare sau soluții universale la această problemă. De aceea eu voi înființa un grup de experți la nivel înalt ca să identifice provocările cheie legate de impozitarea digitală și să prezinte niște soluții până în vara anului viitor selecția finală a membrilor acestui grup, uh, selectat din cei mai buni și mai inteligenți uh, din lumea impozitării și din lumea digitală, a fost uh, anunțată ieri. Grupul va fi prezidat de către Victor Gaspar, care este fost ministru portughez de finanțe, care se bucură de toată încrederea mea. Eh, un alt domeniu de mare importanță pentru lupta împotriva evaziunii fiscale e reforma noastră a TVA. Aș profita de ocazie pentru a mulțumi doamnei președinte Sharon Bowles pentru contribuția sa, sa foarte valoroasă la forumul de impozitare din Bruxelles săptămâna trecută, unde s-a discutat tocmai problema TVA. Munca noastră pentru uh, un sistem TVA mai eficient, mai robust, uh, a făcut progrese considerabile în ultimele luni. În octombrie, Comisia a publicat un raport privitor la decalajele TVA în Europa, estimate la 193 de miliarde în 2011. Sigur, este o cifră alarmantă, însă ea confirmă de asemenea faptul că reforma noastră TVA se îndreaptă în direcția corectă. Uh, Eliminarea decalajului TVA înseamnă că trebuie intensificată lupta împotriva fraudei și facilitarea activității celor care doresc să respecte regulile, dar nu pot din cauza complexității sistemului. Am avansat pe ambele fronturi uh, de la ultima noastră întâlnire și până acum. Noi măsuri și foarte importante au fost luate pentru a lupta împotriva evaziunii TVA, mai ales prin adoptarea mecanismului de reacție rapidă. De asemenea, măsuri importante au fost uh, întreprinse pentru a reduce birocrația pentru mediul de afaceri și pentru a facilita respectarea regulilor declarația standard TVA propusă de mine în octombrie a trebuit să reducă costurile pentru firme cu aproximativ 15 miliarde de euro pe an și să simplifice procesul completării declarațiilor TVA în întreaga Uniune Europeană. Aș dori să mulțumesc cu această ocazie domnului Strejcek pentru raportul său care m-a ajutat foarte mult uh, în propunerea pe care am făcut-o. Revizirea noastră a sistemului general de TVA și ratelor TVA este uh, deja întreprins. Am strâns reacții de la toți actorii implicați, experți, politicieni. Dar însă n-am ajuns la concluzii. Următorul pas va fi o evaluare de impact la începutul anului viitor, care ne va ajuta să identificăm abordarea corectă pe care trebuie să o avem. Dați-mi voi acum să mă întorc la unele din uh, dosarele noastre importante pe tema impozitării, unde aș vrea să se facă mai multe progrese, începând cu așa numită CCCTB, taxa corporatistă, uh, dosar care avansează la nivel tehnic, dar dacă e să fiu cinstit, încep să fiu nerăbdător uh, în ce privește ritmul discuțiilor. A sosit vremea să trecem la o reală dezbatere politică privitor la, privitor la această taxă, mai ales că este foarte importantă în munca noastră, în general, împotriva uh, fraudei și evitării fiscale. Deci e nevoie de un impuls politic în negocierile acestea dacă nu dorim să pierdem trenul. Pe când la taxa pe tranzacțiile financiare, acum mingea e în, cele, în trenul celor 11 state membre care trebuie să acționeze rapid, eh, pentru că prin întârzieri nimeni nu are nimic de câștigat. Comisia a făcut tot ce îi stătea în putere pentru a susține negocierile, iar mm, aportul Parlamentului a fost foarte constructiv. Acum există tot felul de opțiuni pe masa de lucru, eh, a sosit timpul pentru un impuls politic. Și, în final, în legătură cu directiva pentru impozitarea uh, energiei, mi-e teamă că ratăm o mare ocazie. Ultimele texte de compromis uh, lipse, uh, sunt uh, complet fără ambiție. Uh, Comisia reflectă la um, soluțiile posibile pentru acest dosar. Uh, stimați membri, după cum știți, lista de noi propuneri pentru 2014 a fost uh, foarte scurtă, uh, dat fiind că atât Comisia cât și Parlamentul au mandate care se încheie anul viitor. Uh, dar asta nu înseamnă în niciun caz că munca noastră se oprește aici. Ba, din potrivă, avem multe dosare de finalizat și avem multe rezultate de obținut în viitoarele 12 luni, motiv pentru care este esențial să continuăm cu toate dosarele care se află actualmente în lucru, să menținem avântul, când e nevoie și uh, să venim cu un nou impuls. Dacă nu există, de exemplu, uh, instrumentele pentru o mai bună luptă împotriva evaziunii fiscale există. Deci, acum trebuie susținere politică. Statele membre sunt cele care trebuie să mențină ritmul și să vină cu măsuri concrete, mult așteptate, pentru a ne îmbunătăți instrumentele compune în ce, pri- în ce privește TVA-ul. Eh, mai e nevoie de anumite acțiuni. Eh, în cursul anului viitor, noi intenționăm să adoptăm o carte albă privitoare la un regim TVA definitiv pentru eh, furnizarea de bunuri transfrontaliere Acum aștept cu interes să vă aștept, ascult punctele de vedere, cu ce vă așteptați de la noi și cum credeți că putem progresa. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar, spune președinta. Încă n-am niciun vorbitor din partea PPE. Astrid. Nu. Marian. Hartelijk dank om hier te zijn en om ons een stand van zaken te geven. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule comisar, pentru prezență și pentru faptul că ne-ați pus la curent. Cred că Chiar dacă uh, în teren lucrurile nu merg foarte bine, vă mulțumim pentru eforturile dumneavoastră ca lucrurile să meargă. Nimeni nu vrea să plătească taxe de două ori. În același timp, trebuie să ne asigurăm că nu există persoane care nu plătesc taxe deloc. În ceea ce privește evitarea dublei taxări, ea este importantă, dar uh, și în același timp, ceea ce se întâmplă acum este că profiturile sunt transferate dintr-o parte într-alta a firmei, astfel încât uh, ele nu sunt uh, taxate și oamenii nu mai acceptă asta. Trebuie să se întâmple ceva. Încă nu am putut să analizăm în detaliu propunerea dumneavoastră, dar cu siguranță vă puteți bucura de, spri, de sprijinul nostru. Aș dori să vă întreb, ați uh, sondat, ați uh, văzut în, cu Consiliul Ecofin uh, um, care este situația, știți aproximativ uh, dacă vor fi de acord. Aproximativ la finalul lui 2014 ar trebui să ajungem la, la sfârșitul acestei uh, proceduri. Credeți că este realist? Apoi, în ceea ce privește reglementările bancare, oamenii salută când noi spunem că lucrăm la aceste lucruri, dar nu este suficient. Oamenii se așteaptă la rezultate concrete. Vor să vadă că se întâmplă într-adevăr ceva. Numai atunci vor fi mulțumit. Bineînțeles, nici Roma nu a fost construită într-o zi, iar combaterea evaziunii fiscale necesită timp. Dar este important ca înainte de um, alegerile, alegerile parlamentare să avem câteva rezultate uh, concrete. Apoi, CCCTB. În Parlament avem un instrument, uh, am considerat că acesta este un instrument bun pentru întreprinderi, dar l-am văzut și ca un instrument important care poate să, să contribuie la combaterea evaziunii fiscale și, pen, și la o mai bună distribuție a taxelor între statele membre. Practic, ați anticipat întrebarea mea. Ce se întâmplă cu această bază comună de uh, calcul? Contactele mele îmi spun că grupurile de lucru lucrează la asta. Bineînțeles, este un subiect tehnic, complicat, corect, însă Aș dori să vă întreb, credeți că în, această, în acest mandat va fi posibilă încă o decizie politică sau nu vom mai reuși? Mulțumesc. Thank you very much and uh, first of all I would like to thank Marian. Mulțumesc și aș dori să-i mulțumesc uh, doamnei Tyson pentru raportul excelent uh, referitor la CCCTV. După cum am spus în introducerea mea, aș vrea ca lucrurile să progreseze mai repede pe acest dosar. În raportul dumneavoastră ați avut, de, ați fost, ați avut dreptate când ați uh, invitat, când ați făcut apel ca aceste uh, prevederi să fie făcute obligatorii dincolo de un anumit uh, prag. Și Cred că este ceva foarte pozitiv nu numai pentru reducerea poverii administrative, care a fost uh, obiectivul inițial al propunerii, dar și pentru a aborda multe dintre aspectele ce țin de evitarea și evaziunea fiscală. Din punctul meu de vedere, ar fi o situație în care toată lumea are de câștigat. De aceea continui să fac eforturi în acest sens, să depun presiune mă bucur să vă pot spune că am discutat deja cu două președinții ce urmează, cea elenă și cea italiană, și mă bucur că acestea consideră acest dosar ca unul prioritar pentru președințiile lor. De aceea, cu o oarecare prudență, îmi permit să fiu optimist referitor la acest dosar și la transferul lui uh, din, de la nivelul tehnic uh, înspre o dezbatere politică la ECOFIN. Sper că acest lucru se va mai putea întâmpla în timpul uh, președinției Elene. Iar apoi, în funcția Uh, în funcție de ce se întâmplă la nivel politic la ECOFIN, președinția italiană își va continua munca. Da, contactele dumneavoastră au dreptate. Taxarea uh, corporațiilor este tehnică, complexă, sunt multe detalii tehnice care trebuie să fie avute în vedere, trebuie să fie înțelese în același mod de către tot, toate statele participante și acest lucru durează. Însă eu voi face tot ce pot pentru a aduce acest dosar la nivelul politic al ECOFIN și sper că acest lucru va putea fi făcut în timpul președinției elene. În ceea ce privește aceste activități transfrontaliere a companiilor uh, și a filialelor uh, lor, Ieri am făcut o propunere referitor la întreprinderi și filiale, uh, foarte, o propunere foarte importantă <clears throat> din punctul meu de vedere pentru a aborda problemele specifice a, tocmai a activităților transfrontaliere a companiilor care, de exemplu, au multe filiale. Ambele elemente ale propunerii sunt foarte importante. Uh, creditele hibride, din punctul nostru de vedere, sunt un fenomen uh, destul de extins, folosit uh, pentru evitarea uh, taxelor de către multinaționale, deci această lacună va fi închisă dacă statele membre vor adopta această directivă. Apoi există și o prevedere în această directivă care ne va permite să abordăm situații uh, în care avem o interconexiune între piața noastră unică și uh, state terțe. Din păcate, uneori ajungem în situația în care regulile privind piața unică, combinate cu tratatele privind dubla taxare a unui stat membru cu un stat terț, duc la posibilitatea netaxării duble. Conform uh, regulii propun, propuse în această directivă, vom putea aborda această problemă și regulile privind dubla taxare nu vor fi uh, aplicate dacă filiala este creată numai pentru a evita taxarea. Cred că ambele elemente sunt uh, importante. În ceea ce privește entuziasmul, să spun așa, de la Ecofin privind acest subiect, cu toții cred că am auzit că ministrii de finanțe și-au exprimat un angajament uh, puternic pentru a aborda această problemă a fraudei și evaziunii fiscale. În discuțiile mele cu ministrii de finanțe am spus foarte clar că acum este momentul să avem rezultate. Nu este suficient să anunțăm că am dori să abordăm o problemă, ci avem tot ceea ce ne trebuie. Există și directiva privitoare la uh, rata dobânzii și redevențe. Acum avem nevoie și trebuie să abordăm aceste, uh, să adoptăm aceste directive și să uh, arătăm că faptele corespund uh, vorbelor. Cred că miniștrii de finanțe ne vor ajuta să atingem aceste rezultate. Mulțumim. Acum, în numele SND, doamna Cleva. Mulțumesc, doamnă comisar. Bun venit din nou, domnule comisar, în comisia noastră. Sunt de acord că ar trebui să luptăm împotriva fraudei fiscale. Trebuie să facem mai mult, să fim mai activi și să aducem acest subiect uh, cât mai sus pe ordinea de zi uh, și pe agenda politică europeană. Vom depune o moțiune comună de rezoluție uh, pentru Strasburgul următor referitoare la obiective obligatorii în domeniul taxării. Am primit planul dumneavoastră de acțiune, după cum ați spus, în urmă cu un an, împreună cu cele două recomandări privitoare la paradisurile fiscale și la planificarea fiscală agresivă. Foarte bune planuri, dar nu sunt uh, obligatorii. Am depus un, am elaborat un raport din proprie inițiativă la Parlament pe acest subiect, uh, un text foarte bun, din nou, dar fără, uh, fără să fie obligatoriu. La Consiliu am reușit să facem mici progrese privind uh, directiva referitoare la economii. Însă, în mod sincer, nu s-a făcut suficient pentru a avea angajamente obligatorii. Statele sub asistență financiară și-au luat angajamente pentru a uh, reduce deficitul fiscal și pentru a combate frauda fiscală. Aș dori să vă întreb, domnule comisar, care este propunerea, care este poziția Comisiei față de crearea unor indicatori la nivel național și european care ar putea ajuta statele membre să ducă o mai eficientă luptă împotriva uh, evaziunii și fraudei, fraudei fiscale și Uh, pentru a combate deficitul uh, fiscal. Asta și în perspectiva strategiei Europa 2020, la care facem referire întotdeauna. În primul rând, aș dori să mulțumesc Parlamentului pentru sprijinul acordat uh, pentru acțiunile noastre și pentru poziția comună referitoare la frauda și evaziunea fiscală. Cred că asta ne ajută să nu pierdem uh, bunul um, bunul să, să, asta ne ajută să profităm de momentul în care ne aflăm pentru a face progrese. Nu totul a fost făcut, deci mai avem uh, multe lucruri de uh, pus în aplicare din punctul meu de vedere, cred că avem la dispoziție toate instrumentele de care avem nevoie. Din punctul meu de vedere, dacă statele membre ar adopta propunerile existente, cred că progresele ar fi enorme în acest uh, domeniu. Și cred că asta este și în interesul, sunt convins că este și în interesul uh, statelor membre pentru o mai bună colectare a taxelor. Știu că multe din statele membre au adoptat legislație la nivel național, planuri de acțiune referitor la cum să abordeze problema fraudei și evaziunii fiscale. De asemenea, au, au urmat recomandările noastre pentru că uh, la ultimul semestru european, dacă mi-amintesc corect, am propus uh, unor state membre, 11 dintre ele, să-și consolideze măsurile la nivel uh, național în acest domeniu pentru a-și îmbunătăți uh, colectarea de venituri la buget. În ceea ce privește ținte și obiective obligatorii, mi se pare o abordare interesantă. Știți că așa numita economie nedeclarată constituie o problemă în sensul că nu putem să o măsurăm. Și bineînțeles, când uh, nu poți măsura cu precizie un anumit domeniu, este foarte greu să-ți stabilești un obiectiv pentru a combate problemele. Deci eu sunt deschis uh, la idei și abordări uh, pe care ar urma să le discutăm în Parlament pentru a vedea ce putem face pe acest subiect. M-am referit deja la problema semestrului european. Aș dori numai să spun că în această a patra rundă a semestrului european intenționăm să fim mai preciși referitor la abordarea unor anumite state membre și a problemele, problemelor lor în lupta împotriva evaziunii și fraudei fiscale în special, mi se pare că semestrul european este un bun instrument care ne poate permite să depunem presiune asupra statelor membre pentru a implementa recomandările noastre. Și dumneavoastră ați spus-o, doamna Cleva, recomandările nu sunt obligatorii, însă în cadrul semestrului european putem să propunem statelor membre să le recomandăm anumite măsuri iar statele membre care nu au implementat aceste recomandări, noi putem să le recomandăm să o facă. Deci, uh, reflectăm la această abordare și, bineînțeles, uh, recomandările specifice în funcție de țară vor fi uh, produse și vor apărea în mai al anului viitor, dar propunerea este în lucru la noi. Vă mulțumesc foarte mult și acum, în numele PPE, Astrid Luling. Oui, euh, merci, madame. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori, în primul rând, să-mi cer scuze pentru întârziere, însă eram la Comisia FEM, unde aveau loc discuții eroice înainte, au avut loc discuții eroice înainte de a trece la vot. Îmi cer scuze că vin cu o întrebare pe un subiect care poate că a fost deja tratat, însă este o întrebare importantă pentru mine. Domnule comisar, după avizul juridic devastator al Consiliului cu privire la propunerea dumneavoastră de implementare a cooperării consolidate în domeniul taxei pe tranzacțiile financiare, Credeți că introducerea acestei taxe în acest moment mai este posibilă, cel puțin uh, o să o mai văd eu vreodată? o minoritate de state membre poate forța majoritatea statelor membre să suporte consecințele evidente ale introducerii unei taxe despre care nici nu vor să audă, din motive evidente pe care le cunoaștem cu toții. Mulți insideri îmi spun că deși susținem această taxă, nu o să aibă niciodată sorți de izbândă. Ce părere aveți? Mulțumesc, doamnă Luling. Într-adevăr, am răspuns deja la această întrebare ridicată și de domnul Epping și uh, dacă Sharon îmi permite, mi voi repeta răspunsul. Aici aș vrea să subliniez două unghiuri. În primul rând, opinia, avizul Serviciului Juridic al Consiliului s-a referit la un alineat dintr-un articol foarte precis din propunerea pe uh, taxa pe, tranzacție finan- pe tranzacțiile financiare. Deci nu este un aviz despre propunere în ansamblul ei. Comisia consideră că avizul Uh, serviciului juridic al Consiliului nu este corect și Serviciul juridic al Comisiei, la rândul său, a elaborat un raport în care prezintă toate argumentele care explică valabilitatea acestui paragraf, acestui alineat din propunere și faptul că propunerea Comisiei respectă pe deplin prevederile tratatului. Acest raport va fi prezentat în următoarea reuniune a grupului de lucru al Consiliului, care va avea loc pe 12 decembrie 2013. În al doilea rând, ne aflăm acum în procesul de cooperare consolidată, ceea ce înseamnă că 11 state membre în mod voluntar și subliniez voluntar, au solicitat comisiei să facă o propunere pentru un sistem armonizat de taxe pe tranzacții financiare în acele 11 state membre. Cooperarea consolidată prevede posibilitatea de a extinde domeniul de aplicare și de a include și alte state membre dar, astăzi, avem uh, poziția a 11 state membre care doresc să um, avanseze cu această propunere și acum ele sunt cele care vor decide domeniul de aplicare concret al propunerii și uh, Uh, conceptul foarte concret al acestei propuneri. Și cred că Contribuția făcută de Parlamentul European prin raportul său adoptat cu majoritate uh, covârșitoare în plen va fi o bună, un bun punct de plecare pentru aceste reflexii. Deci acum aceste 11 state membre sunt cele care uh, vor arăta angajamentul politic de a ajunge la un compromis și sper că vor da dovadă de acest, acest angajament politic. Și ultima întrebare a Podimata. Mulțumesc foarte mult, Sharon. Voi vorbi în greacă, dacă nu vă deranjează, domnule comisar, și voi încerca să combin uh, aspectele ridicate de colegii mei. Mulțumesc foarte mult! Combaterea evaziunii fiscale și a paradisurilor fiscale în general De fapt, tot acest sistem de legislație fiscală este foarte interesant și taxa pe tranzacțiile financiare se încadrează aici pentru că este vorba despre unul din eforturile făcute pentru a se obține echitatea în acest domeniu fiscal. Și referindu-mă la întrebările doamnei Tyson și doamnei Cleva, Sunt aspecte în acest domeniu care nu mai pot fi gestionate în mod convenabil la nivel național. Evaziunea fiscală și concurența fiscală intră în această categorie. Statele membre la nivel individual sunt uh, absolut împovărate, sunt, sunt copleșite de aceste problematici. Este nevoie de o acțiune specifică la nivel european. Ați vorbit despre Grecia și despre progresele pe care le-am făcut în termen de colectare a veniturilor din impozite. Totuși, guvernele naționale au și ele o limită. Este nevoie de o abordare mai sistematică și asta ne spunea mai devreme și secretarul general al OCDE trebuie făcut un efort nu numai la nivel european, ci și la nivel mondial pentru a se obține o eficiență crescută. Doamna Cleva susținea că Parlamentul a avut această inițiativă de a propune o rezoluție spunând Comisiei că dorește să se adopte această abordare, se dorește adoptarea unor obiective și ținte măsurabile în uh, domeniul uh, combaterii evaziunii fiscale. Există obiective însă deja și există programe de adaptare, de ajustare din care fac parte anumite țări, cum este țara mea, însă avem nevoie de obiective mai cuantificabile, mai măsurabile pentru a vedea în ce mod se combate evaziunea fiscală. Vorbind despre semestrul european, este foarte important din punct de vedere al Greciei și din punct de vedere al luptei sale împotriva evaziunii fiscale. Taxa pe tranzacțiile financiare este iarăși semnificativă și Grecia este una din, unul din cele 11 state uh, care dorește să introducă acest mecanism. Vă întreb, credeți că este realist uh, să ne așteptăm ca în următoarele șase luni uh, să se ajungă la un acord pe acest subiect, adică înainte de sfârșitul acestei legislaturi? În primul rând, aș vrea să vă asigur că Comisia nu acuză niciun stat membru, nu se amuză să lanseze acuze. Propunerile care au fost uh, depuse în cadrul acestui mandat al Comisiei, după cum spunea și Sharon Bowes în, uh, cu ocazia conferinței privind TVA-ul, uh, au fost foarte numeroase și, într-adevăr, a fost mandatul cel mai productiv în termen, productiv în termen de propuneri uh, fiscale. Statele membre au adoptat deja propuneri importante și au început uh, deja să uh, lucreze în acest domeniu, dar mai sunt câteva în pregătire și taxa pe tranzacțiile financiare este una dintre ele. Pentru asta este nevoie de angajamentul politic al statelor membre participante să ajungă la un acord înainte de sfârșitul acestei legislaturi. Este un proiect uh, de amploare din punct de vedere național și din punctul de vedere al acelor state membre care au ales să participe la acest mecanism de cooperare consolidată. Este un aspect politic uh, major la nivel național și rămâne uh, un, uh, un aspect de o desebită importanță și avem nevoie de o implicare acum uh, semnificativă a statelor membre la găsirea unui compromis. Noi vom face tot ce este posibil pentru a facilita acest compromis, dar rămâne la latitudinea statelor membre. Înțelegeți că nu am cum să nu avem cum să le forțăm să ridice mâna și să voteze uh, pozitiv, afirmativ. Acum, cu privire la acele obiective cu caracter obligatoriu de combaterea fraudei și evaziunii fiscale. Este o idee interesantă pe care sigur că trebuie să o analizăm mai îndeaproape. Dacă analizăm semestrul european din punct de vedere istoric, veți vedea că în fiecare an îmbunătățim domeniul de aplicare, obiectivele recomandărilor și este o muncă în curs de desfășurare. Și vedeți că și aspectele care sunt discutate în cadrul Parlamentului pot să contribuie la progresul uh, acestei uh, proceduri a semestrului european și mă bucur să văd că Fiscalitatea este un subiect permanent și prin intermediul semestrului european putem să avem o activitate practică de coordonare în domeniul fiscal, lucru care poate nu ar putea fi legiferat la nivel european ca atare, având în vedere constrângerile care vin din principiul subsidiarității și altele. Președinta, mulțumesc foarte mult! nu mă lăsați să, nu, nu lăsați să treacă neobservată remarca mea privind productivitatea în domeniul fiscal, dar este o remarcă adevărată și încercăm să avem o abordare inovatoare în domeniul fiscal, prin intermediul directivei uh, care se referă la informațiile financiare, încercând să forțăm uh, dezvăluirea de informații în acest domeniu și dacă vom avea sorți de izbând, atunci trebuie să uh, vă fim recunoscători uh, pentru ideile pe care le-am luat de la uh, dumneavoastră și o să și, și, și sper că majoritatea acestei comisii sprijină aceste inițiative și sunteți de acord că trebuie să impulsionăm statele membre în aceste domenii. Vă mulțumesc foarte mult și așteptăm cu nerăbdare deja următorul schimb de opinii cu dumneavoastră. Dragi colegi, ne vom uh, reîntâlni în această după-amiază la ora 15.45, deci un pic mai târziu, dar vă rog să fiți uh, punctual pentru că vom începe votul imediat. Deci trebuie să fie suficienți colegi în sală care să procedăm la vot.